Bună dimineața, dragi colegi. Reluăm uh, reuniunea întreruptă ieri. Încercăm, începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi audierea a Comisiei pentru Control Bugetar cu, pri cu privire la uh, Facilitatea de Stabilitate Financiară Europeană, Mecanismul European uh, de Stabilizare Financiară și Mecanismul European de Stabilitate. Ne bucurăm ca la reuniunea noastră de astăzi să avem alături de noi experți de uh, Uh, în alt nivel. Dați-mi voie să-i urez bun venit președintelui Curții de Conturi, domnul Caldera, bun venit. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Um, apreciem acest lucru pentru că o uh, delegație a um, comisiei noastre sub conducerea domnului Lamasur vizitează Curtea de Conturi astăzi la Luxemburg, deci Apreciem faptul că dumneavoastră ați uh, decis să fiți alături de noi în Comisia de Control Bugetar pentru a vedea cum se poate asigura un control democratic pentru măsurile din uh, luate în Europa. De asemenea, dați-mi voie să-i urez bun venit colegei Ivanova care este raportor în numele Parlamentului pe acest subiect. Doamnelor și domnilor, coordonatorii în 26 ianuarie au decis să, să efectueze această audiere și în acel moment se spera că în aprilie vom fi suficient de informați cu privire la modul în care funcționează și efectele diferitelor uh, instrumente de uh, re- recuperare economică, respectiv uh, instrumentele menționate, sau uh, speram că, deci că vom avea mai multe informații și mai, o mai bună evaluare, uh, însă Parlamentul nu este suficient informat în timpul audierii. Cu siguranță vom reveni asupra acestor puncte. Aș dori să numesc un aviz din partea unor economiști, economiști economistul șef de la grupa, de la, din grupul financiar Sparcase, care a subliniat ieri că mecanismul european de stabilitate este că nu poate uh, înlocui, că mecanismul european de stabilitate nu poate înlocui, uh, nu poate îndepărta crizele, uh, e, e, cauzele crizei. Acesta spune că, de fapt, uh, revigorarea euro ar fi uh, scopul uh, mecanismului european de stabilitate. Comisia trebuie să aibă un, o funcție de control și de supraveghere. Parlamentul European este singurul for direct ales, singura instituție la acest nivel însă nu are uh, funcție de control și de supraveghere. Acest lucru fiind valabil și pentru MES, cât și pentru Fondul European de Stabilitate Financiară, FESF. Deci există o, o lipsă de control care uh, cu siguranță nu, va fi bine prim, nu este bine primită de către cetățeni și trebuie să fie uh, înlăturată. Este principiul sistemelor democratice de a se asigura că nu se fac cheltuieli publice și că nu există garantare de risc prin bani publici fără un control democratic. Aceste informații ne arată că facem bine să discutăm în această comisie despre acest subiect, mai ales în speranța de și în perspectiva obținerii unui control democratic din partea Parlamentului a acestor mecanisme. De aceea mă bucur că avem astăzi alături de noi experți care vor prezenta um, aceste instrumente din perspectiva lor. Pentru deja din anul uh, trecut, în descărcarea pentru 2009, membrii comisiei noastre au arătat importanța diferitelor instrumente în ceea ce privește MES, Comisia de Control Bugetar, solicita mecanisme și cerințe de uh, transparență, de uh, raportare și asigurarea fiabilității datelor și statisticilor raportul de descărcare pentru comisie, adoptat în, în 2012 în această comisie, reia aceste cerințe și subliniază faptul că statutul pentru MES trebuie să, prevea, să prevadă aceste uh, cerințe. În timpul audierii ne așteptăm să aflăm mai îndeaproape lucruri mai exacte despre diferitele instrumente de stabilitate. Aștept cu nerăbdare dezbaterea. Dați-mi voie să vă prezint cei cinci vorbitori pe care i-am invitat. Începem cu prezentarea unui studiu um, efectuat de Roland Joncar. Este vorba de fiabilitatea bugetului european în privința Uh, MESF și MES uh, și uh, implicarea Parlamentului European. Urmează domnul Kalin Anef, secretar general al FSF și domnul Marco Buti, director general în Direcția Generală Economie și Afaceri Financiare. Urmează apoi domnul Vito Caldera, președinte al Curții de, Con de Conturi, iar apoi domnul uh, Horst Ernst, membru al Curții de Conturi Federale Germane, care vor prezenta perspectiva unui, unei curți de conturi naționale. Din cauza unor probleme de sănătate, domnul Kes Vendrick, vicepreședinte al Curții de Conturi din Danemark, de, din uh, țările de jos, nu va putea participa, însă este înlocuit de către domnul Ian van den Bos, căruia îi urez bun venit. Reprezentanții curților de conturi vor prezenta din perspectiva acestor curți de conturi care sunt obligațiile de raportare în aceste mecanisme și cum sunt implicate curțile de conturi. Dați-mi voie să vă informez că această audiere este împărțită în trei părți cărora le corespund aproximativ, cărora le vor urma aproximativ 30 de minute uh, de discuții și dezbatere. Trecem așadar la studiul prezentat de PricewaterhouseCoopers, iar apoi vom trece la experți la, din partea instituțiilor și apoi la curțile de conturi. Dragi colegi, stimați invitați, mă bucur că Audierea noastră se bucură de o mare rezonanță uh, și în rândul uh, invitațiilor din afară și acest lucru se datorează inițiativei raportoarei Iliana Ivanova, vicepreședinte în această uh, comisie care s-a ocupat îndeaproape de acest subiect și ne-a propus și un raport detaliat. Îi dau acum cuvântul doamnei Ivanova pentru o introducere scurtă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur de faptul că astăzi avem această audiere în comisia noastră, dat fiind că traversăm uh, o perioadă foarte dificilă și interesantă. Datoria publică a ajuns la niveluri uh, care nu mai pot fi păstrate și de aceea a fost nevoie de o intervenție europeană pentru zona euro. Anul trecut am convenit asupra pachetului cu șase măsuri pentru consolidarea guvernanței economice în zona euro, însă acest pachet va avea un impact pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, Europa are nevoie de instrumente urgente pentru a ajuta statele membre în dificultăți financiare. În acest sens, în 2010, Consiliul European a convenit să, sta, să creeze două instrumente temporare pentru asistență financiară, mecanismul european de stabilitate financiară financiară și Facilitatea Europeană de Stabilitate permanentul de stabilitate va înlocui aceste două instrumente și asta din iulie anul acesta. Chiar dacă aceste mecanisme au fost create în același scop și anume să ofere asistență statelor membre care se confruntau cu mari probleme financiare, au structură diferită, sunt finanțate diferit și sistemele de control bugetar pentru ele sunt diferite. Această audiere um, încearcă să stabilească starea de fapt a acestor mecanisme MS, MS ESF și MES și de asemenea să prezinte noul tratat referitor la noul mecanism permanent. Mă bucur că avem aici reprezentanți ai tuturor factorilor ă, implicați și vreau să le urez tuturor bun venit. Ce vom discuta astăzi? pe scurt, cu privire la cele trei instrumente financiare, MESF oferă Comisiei uh, dreptul de a împrumuta până la 60 de miliarde de euro de pe piața de capital și să le ofere statelor membre cu dificultăți. Creditele sunt uh, garantate din bani comunitari și e normal ca Parlamentul să uh, supravegheze acțiunile Comisiei în ceea ce privește bugetul și procedurile de descărcare. Curtea de conturi are de asemenea un rol în calitate de auditor extern. De asemenea, MESF este un vehicul special care este garantat cu angajamente din partea statelor membre. Parlamentul European în acest caz nu este implicat în monitorizarea acestor activități. Mai mult, MSF nu include niciun fel de drept de audit pentru Curtea de Conturi și nu există nici competențe de audit extern. MES este un, o instituție internațională stabilită prin tratat, este finanțată prin um, capital european și, de asemenea, există mecanismele de control referitoare la operațiunile MSF și există o serie de uh, entități de audit, dar nu există suficiente dispoziții în tratat pentru a garanta activități de audit eficiente. Auditarea externă a acestui mecanism va fi efectuată de uh, un Consiliu de Auditor. Curtea de Conturi va fi membru permanent al acestui Consiliu împreună cu doi membri numiți prin rotație care reprezintă instituțiile supreme de audit. Anul trecut am fost numită raportor pe un studiu special în ceea ce privește uh, bugetul european uh, și relația cu MESF și MES din partea Parlamentului European. Astăzi va fi prezentat acest studiu în primul grup al audierii noastre, în prima parte, și ne vom axa pe adecvare a dispozițiilor MSF și MES, având în vedere dispozițiile bugetare. De asemenea, vor fi analizate activitățile de audit extern și transparență, având în vedere mecanismul care face parte crizei, fiabilitatea datelor statistice și aranjamentele de raportare pentru toți actorii implicați. De asemenea, competențele de supraveghere ale Parlamentului și rolul Curții de Conturi vor fi examinate. Un aspect important uh, pentru care mulțumesc celor care au uh, comandat această analiză este facilitatea referitoare la uh, buget. Acest instrument aduce o răspundere de încă 50 de miliarde de euro potențială. Creditele sunt garantate din fonduri comunitare și vreau să salut intenția Curții de Conturi Europene de a include revizuirea acestei balanțe de plăți, acestei facilități în programul său de audit pentru 2012. Cel de-al doilea grup, așa cum ne-a spus domnul președinte, va analiza în detaliu răspunderea publică și controlul celor trei instrumente, uh, rolul comisiei și în al treilea grup vom discuta perspectivele naționale și europene în ceea ce privește oportunitățile de audit pentru aceste instrumente. Pe scurt, avem 60 de miliarde de la EMSF plus 50 de miliarde din uh, balanța de plăți, deci 110 miliarde euro în total, posibile uh, pasive la bugetul european, care reprezintă aproape întregul buget de plăți pentru 2012 și care încă nu a fost uh, supravegheat în acest Parlament, n-a fost uh, monitorizat. Și sper că la finele anului vom avea un răspuns clar cu privire la modul în care Parlamentul și noi toți ar trebui să abordăm această chestiune. E momentul oportun să facem acest lucru, datorăm acest lucru cetățenilor și contribuabililor europeni. Prin urmare, sper să avem o discuție fructoasă și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamnă Ivanova, pentru această prezentare introductivă pe un subiect așa de important. Și acum aș vrea să invit alături de noi pe domnul Joncar, reprezentant PricewaterhouseCoopers. Bine ați venit! Așteptăm să faceți prezentarea studiului pe care l-a efectuat compania dumneavoastră. Ne bucurăm că sunteți aici pentru a prezenta aceste rezultate. Bine ați venit și acum aveți cuvântul. Uh, Mr. Chairman and uh, members of the... Stimate domnule președinte, stimați deputați în Comisia Cont, stimați uh, oaspeți, vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o să prezint din partea PWC concluziile pe care le-am uh, obținut după studiul pe care l-am întocmit. Eu uh, fac parte din grupul PVC uh, Belgia și împreună cu uh, colegii mei am petrecut foarte mult timp să, pre să pregătim acest studiu. Ați primit cu toții un co- o copie a acestui studiu. E vorba de un document uh, pentru prima dată public. De aceea este foarte important să respectăm confidențialitatea. Uh, fiind dat că în cadrul MES uh, foarte multe documente sunt încă în pregătire, sunt încă confidențiale și de aceea acest studiu care se bazează pe uh, documente însă publice poate fi discutat acum. Însă pentru a putea finaliza raportul nostru vom ține cont de ceea ce se discută în cadrul acestei audieri și, dacă este nevoie, vom adopta, adapta mai departe raportul nostru. Um, care a fost scopul studiului nostru? Așa cum a spus doamna Ivanova, am uh, fost mandatați să examinăm funcționarea a două mecanisme de salvare și ieșire din criză. Pe de o parte, MESF, adică Mecanismul European de Stabilitate Financiară, care a fost creat în 2010. Așa cum a explicat și doamna Ivanova, acest instrument îi va permite Comisiei să împrumute fonduri pe piața de capital și să le acorde statelor membre în zona euro care se află în dificultate. Celălalt instrument pe care l-am analizat este MES-ul, E vorba de un nou instrument, mecanismul european de stabilitate. Tratatul a fost uh, ajustat de curând în acest sens, iar în calitate de entitate legală, acesta poate fi considerat o instituție interguvernamentală cu capital de 80 de miliarde de euro. Activitățile de împrumut vor fi apoi cofinanțate de către statele membre. Deci, de fapt, nu va avea un impact asupra bugetului Uniunii Europene. Am uh, întocmit uh, studiul nostru despre MESF și MES pe cinci teme. Am investigat uh, rolurile și responsabilitățile acestor instrumente, ne-am uitat la felul în care se poate face controlul bugetar, auditul extern, felul în care datele trebuie să fie um, evaluate și um, controlul democratic. Acest studiu s-a bazat pe citirea unor documente, dar am avut și interviuri foarte multe, iar în anexa 3 din raportul nostru veți găsi persoanele pe care le-am intervievat. De asemenea, avem și un rezumat uh, la sfârșit care include recomandări și apoi avem și mai multe concluzii în detaliu. Permiteți-mi, vă rog, acum să vă vorbesc de rezumat în primul rând se vorbește despre rolurile și responsabilitățile acestor mecanisme, așa cum le găsiți la pagina 11 și 12 ale raportului nostru. În ceea ce privește MESF-ul, situația este, după cum a spus și doamna Ivanova, similară cu programele de asistență pe care le avem în uh, cadrul uh, balanței de plăți, și uh, a altor mecanisme financiare, iar în ceea ce privește guvernanța pentru MESF, aceasta se, este comparabilă de asemenea cu situațiile în care este nevoie de asistență financiară în urgență. Având în vedere funcționarea MESF-ului, Există foarte multe documente și informații pe care le avem la dispoziție și pe care le vom comunica comisiilor din Parlamentul European. Decizia cu privire la împrumuturi se ia de către Consiliu și Parlamentul European este informat de această decizie. Situația nu este la fel pentru MES pentru că MES-ul are un alt caracter legal. Este vorba de o instituție interguvernamentală și nu este o parte din uh, cadrul instituțional al UE din punct de vedere strict legal. Am analizat tratatele și am ajuns la concluzia că pentru anumite aspecte tratatul este conform cu cerințele rezoluției pe tema descărcării financiare a Parlamentului European și vă voi raporta câteva din, despre acest subiect mai târziu. De asemenea, am notat că în funcționarea MES anumite entități sau organe ale Uniunii Europene sunt implicate, cum ar fi, de exemplu, Comisia, BCE-ul și deci există o implicare directă sau indirectă a unor uh, instituții. Am comparat de asemenea și guvernanța mesului cu structuri similare internaționale de împrumut sau de fonduri în general, cum ar fi FMI-ul și FSF-ul și am uh, constatat că guvernanța acestuia este în conformitate cu celelalte instituții financiare. În ceea ce privește mesul, am constatat că este nevoie de o monitorizare a acestuia, dar aceste concluzii sunt încă pe cale să fie redactate. În ceea ce privește funcționarea mesului, mai trebuie finalizate câteva proceduri, cum ar fi, de exemplu, funcționarea guvernanței, mecanismelor de guvernanță, auditul intern și uh, implicarea curții de conturi uh, dar și interacțiunea cu instituțiile supreme de auditare, instituțiile superioare de audit. Un al doilea punct se referă la controlul bugetar. Mesful, care împrumută și acordă împrumuturi, va menționa aceste împrumuturi în uh, declarația Uniunii Europene, în declarația de contabilitate a acesteia, deci acestea se va supune procesului de control bugetar și procedurii de descărcare. Având în vedere faptul că acestea se află sub responsabilitatea Comisiei Europene, ele sunt și supuse fapt, um, controlului Curții Europene de Conturi. Cred așadar că Parlamentul a primit destule informații despre funcționarea MES și rapoarte din partea Curții Europene de Conturi și că astfel uh, Parlamentul este bine informat. În ceea ce privește MES-ul, având în vedere natura legală a acestui mecanism, Comitetul uh, Guvernatorilor Consiliul Guvernatorilor va pune la dispoziția Parlamentului European și a instituțiilor superioare de audit toate aceste conturi care vor fi auditate de către o autoritate internă de audit și care vor fi certificate de un auditor extern. În ceea ce privește monitorizarea activităților, aceasta va fi de asemenea monitorizată de Consiliul Director și um, acesta va ține cont de managementul financiar și de managementul de risc. În ceea ce privește managementul de risc, noi recomandăm ca mesul să urmeze principiile de management ale autorității europene bancare. Apoi s-a spus că MESF-ul va fi supus uh, auditării din partea Curții Europene de Conturi, care se ocupă de auditarea financiară a conturilor și care poate de asemenea să execute uh, probleme uh, legate de uh, audit, uh, auditul uh, unor evenimente punctuale. Domnul Cadera va putea să ne explice care va fi activitatea sa în calitate de reprezentant al Curții de Conturi la MES. La MES, cu un comitet de director, deci un comitet de auditoare va supraveghea departamentul intern de auditare și departamentul extern de auditare. Având în vedere faptul că Comisia și BCE-ul vor interveni indirect în MES și datorită acestui fapt, Curtea Europeană de Conturi va putea să auditeze activitățile Comisiei și a BCE. Aceste lucruri așadar uh, își vor găsi un echilibru. Dacă, de asemenea, există cheltuieli administrative ale Uniunii Europene pentru MES, ele pot fi, de asemenea, subiectul unui audit de către Curtea de Conturi. Cel de-al patrulea subiect se referă la date și la statistici. Sub uh, MESF uh, Comisia folosește date pe care le primește de la Eurostat și uh, date care vin din partea statelor membre. Au existat anumite aspecte legate de protecția datelor pe, în trecut, dar s-au luat acum măsurile necesare pentru a îmbunătăți uh, calitatea acestor date. Mă gândesc aici la auditările care se fac uh, in situ și integrarea unor platforme de auditare în procedura de audit. Comisia folosește de asemenea și câteva date și anumite audituri sunt uh, făcute de asemenea pentru a verifica calitatea acestor date. În legătură cu mesul, în general, vom vorbi despre aceleași date din partea Eurostat și din partea statelor membre, și în acest sens, uh, remarcile în cadrul MES sunt aceleași ca pentru MES. În ceea ce privește datele pur financiare legate de MES, Aceste date vor depinde de calitatea datelor care vin de la auditul intern, extern și din procedura de risc, de management al riscului. O ultimă temă la care vreau să mă refer și pe care am examinat-o în studiu este controlul democratic. Așa cum am spus-o și în cadrul MESF-ului și așa cum este cazul și pentru balanța de plăți și la mecanismul uh, financiar uh, european, Comisia primește foarte multe informații, ne referim la memorandumuri de înțelegere, la conturile anuale ale Uniunii Europene, și la avizul uh, și auditarea Curții de Conturi. Parlamentul obține informații în acest sens și poate așadar să-și exercite dreptul de control democratic. Foarte important este însă în acest context ca într-o zi uh, mesful uh, va, își va încheia activitatea și împrumuturile care vor continua apoi va trebui să fie, vor trebui să fie monitorizate mai departe, chiar după ce nu mai există mesul. În ceea ce privește mesul, există o posibilitate de control democratic, fie făcută de către Parlamentul European, fie de către parlamentele naționale, pentru că acestea vor primi documentație și informații și uh, vor avea acces la conturile anuale ale MES și prin uh, principiile de cooperare interparlamentară între Parlamentul European și Parlamentele Naționale se va putea garanta un control uh, indirect. De asemenea, se mai discută în continuare dacă conturile anuale ale MES, care vor fi pregătite de către Comitetul Consiliul Guvernatorilor, va fi, vor fi comunicate Parlamentului European, Parlamentelor Naționale și Curților de Conturi. Se discută așadar dacă aceste documente ar trebui să fie publice și accesibile pentru Parlamentul European. Cam aceasta ar fi pe scurt uh, concluzia raportului nostru. Ne bucurăm, bineînțeles, dacă putem să primim întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Joncar, pentru prezentarea dumneavoastră. Aceasta stabilește un cadru și uh, de asemenea ne propune câteva puncte de discuție pe care am putea să le aprofundăm. Eu propun de aceea comisiei noastre să ne concentrăm acum pe anumite întrebări care se uh, leagă de studiul pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră și pentru prima întrebare aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Ivanova. Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru uh, buna analiză, care este o bună bază de reflexie și ridică multe întrebări. Pe mine mă interesează evaluarea dumneavoastră. În general, considerați că aceste mecanisme bugetare pentru MES și uh, MES sunt uh, suficient de transparente? Guvernarea lor este suficient de transparentă? Și în același timp, având în vedere că uh, regulamentul pentru MESF este deja încheiat, dar mai există prevederi care trebuie să fie adoptate. MESC, care credeți că ar fi uh, rolul concret pe care ar putea să-l joace Parlamentul European în supravegherea democratică a acestor două instrumente? Am să vă rog să porniți microfonul, spune președintele. După cum spuneam în prezentare și în raport, în cazul MESF, situația este foarte clară. Uh, tranzacțiile în acest uh, instrument sunt prevăzute în, uh, în balanța anuală, în conturile anuale și asta înseamnă că este supus controlului direct al Parlamentului. La același lucru fiind valabil pentru balanța de plată și pentru MES. După cum spuneam în raportul nostru, nu avem remarci majore de făcut aici. În ceea ce privește MES, acest, în acest cadru, tranzacțiile vor fi prevăzute într-o entitate care este o instituție interguvernamentală. În afara sferei Uniunii Europene, din punct de vedere al guvernanței corporatiste. impactul asupra bugetului Uniunii Europene va fi limitat, cu excepția situației în care intervin resurse din partea Comisiei. Acestea, însă, dacă intervin, vor fi incluse în, uh, în conturile, în, în contabilitatea anuală. Instituțiile vor interveni în funcționarea acestui mecanism din punct de vedere pur de audit, Curtea de Conturi va putea să verifice costurile și cheltuielile și să verifice funcționarea Comisiei și altor um, organisme din uh, MES. În ceea ce privește regulamentul de procedură se, uh, pentru uh, pentru MES. Uh, există întrebări cu privire la rolul instituțiilor superioare de, de audit? Cred că până la urma urmei, dar urmează să fie confirmat, Curtea Europeană de Conturi și instituțiile superioare de audit vor avea un rol important de jucat în auditul MES, pentru că vor face parte din uh, Uh, Consiliul de audit, drept urmare vor putea monitoriza auditul intern, dar și auditul extern. Există așadar implicare din acest punct de vedere. Apoi, contabilitatea anuală va fi comunicată curții de conturi, va fi comunicată parlamentelor naționale, deci în mod indirect există o verificare și o supraveghere din partea Parlamentului. Vă mulțumesc, am trei colegi care doresc să intervină. În primul rând, Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Controlul uh, democratic nu este clar din punctul meu de vedere. Când vorbim că despre 60 de miliarde care vin din bugetul european, trebuie să putem să Uh, să, fie supra, să putem supraveghea. Uh, bugetul european uh, este supus controlului parlamentar. Ceea ce aud din partea PricewaterhouseCoopers este că Parlamentul va fi întotdeauna informat pentru că este menționat în prevederile referitoare la conturi dar um, nu este suficient. Parlamentul European are drept de codecizie. Cum putem decide asupra cheltuirii acestor 60 de miliarde? Putem uh, aduna trei întrebări? Iar apoi, uh, dom acum domnul Söndergaard. Mulțumesc, domnule președinte. Om man i undersøgelsen har øh, overvejet det. mulțumesc. Aș vrea să știu dacă ne-am uh, gândit care ar fi temeiul juridic pentru acest mecanism de stabilitate. Okay. Søren Sonna, sorry. Mm. I'm going to start again? Yeah, okay. Uh, Unele dintre întrebările pe care le aveam au fost deja adresate, dar eu am unele întrebări, totuși. Temeiul juridic pentru mecanismul uh, de stabilitate financiară. În studiul dumneavoastră se face referire la articolul 122 din tratat. Face parte din analiza dumneavoastră arti- și din punctul nostru de vedere articolul 122 este o, un temei juridic suficient? A doua întrebare este una practică. Ce părere aveți despre parlamentele naționale și posibilitățile lor practice de a uh, monitoriza mecanismul european de stabilitate din punct de vedere practic? Cum pot uh, monitoriza uh, parlamentele naționale tranzacțiile din MES. Este posibil? Sau este vorba numai de cea, deci este vorba de uh, numai suma plătită de către statul respectiv? Vă mulțumim, domnule Söndergaard. Urmează colega Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. Una cu privire la MESF. Cineva va face un audit al MESF la finalul uh, acestui instrument? Ați menționat că ar trebui să existe a uh, creditelor uh, care mai există, dar întregul instrument ar trebui să fie uh, auditat la finalul duratei sale de viață și nu s-a vorbit, nu s-a spus nimic despre asta. În ceea ce privește MES, spuneți că uh, Curtea de Conturi Europeană va avea un rol în auditarea rolului Comisiei. Puteți spune exact care este rolul Comisiei în ceea ce privește MES și uh, ce ar urma să auditeze de fapt Curtea de Conturi? Vă mulțumesc, iată o serie întreagă de întrebări. Aș dori să vă dau cuvântul pentru răspunsuri, domnule Jonchiar. Sunt întrebări uh, detaliate. Nu este o problemă, bineînțeles, dar uh, îi voi, dau cuvânt, îi voi da cuvântul colegului meu, uh, Dirk van der Rohe, care va răspunde la aceste întrebări. Pentru prima întrebare, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră este ceea ce și prezenta domnul Joncar pe slide-ul referitor la roluri și responsabilități. Parlamentul European pentru MESF este informat cu privire la acordarea de credite, dar nu are niciun rol în decizia în sine. Este ceva ceea ce am notat și noi. Am văzut că pentru uh, MES la condiții non-urgente că, parlament, că Parlamentul uh, uh, nu este atât de implicat. Este ceea ce este prevăzut în tratate. În ceea ce privește parlamentele naționale, dacă există un rol al Comisiei la MES eu cred că acesta poate fi uh, prevăzut numai de ICAP și nu de uh, direct de instituțiile superioare de audit sau de către statele membre. Am văzut și că există o serie de un, un fel de colaborare între Curtea de Conturi Europene și aceste instituții superioare de audit uh, pentru a avea un schimb de informații, poate se poate promova acest lucru pentru a avea mai bune capacități de monitorizare. În ceea ce privește urmarea la creditele uh, acordate la uh, MES, cred că ICAP și, sau Curtea de Conturi vor începe un audit cu privire la MES, dacă nu a început deja, va începe în curând. Iar apoi, ultima întrebare. Îmi cer scuze, care a fost ultima întrebare? Care este rolul Comisiei la MES? Da, rolul Comisiei, din punct, cred, este legat de condiționalitate. Se începe cu un memorandum de înțelegere împreună cu statele membre, care sunt cele reprezentate, iar apoi acestea monitorizează și condiționalitatea în întregul proces. Thank you very much for this very, um... Vă mulțumesc pentru această, aceste răspunsuri foarte la obiect având în vedere faptul că timpul se scurge foarte repede și că s-au pus întrebări care vor putea fi uh, discutate de, viito, de următorii um, experți. Aș dori să continuăm și dați-mi voi să-i urez bun venit domnului Anev, secretar general al FESF. Bun venit, domnule Anev. Este o plăcere să vă avem alături de, de, să vă avem alături de noi. Aveți cuvântul. Um, on the side. And the mic is on the left, yeah. Um, allow me to first... Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a face această prezentare astăzi aici. Vreau să-l uh, prezint și pe colegul meu, director de cercetare în institutul nostru, Rostrov. Cred că împreună vom putea să vă răspundem la întrebări. Am să încep prin a prezenta contextul pe care vreau să-l înțelegeți. După cum s-a spus și în raport, nu există o obligație directă a Parlamentului European către aceste două mecanisme. Facem acest lucru din politețe și uh, din propria noastră voință facem această prezentare și cred că este important să se rețină acest lucru. Vrem să dăm dovadă de transparență și de deschidere. Și sper că veți putea aprecia acest lucru suficient. Am pregătit o prezentare, sper că ați văzut-o deja. O să uh, vă prezint uh, aspectele principale din ea și apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări. La pagina 1 veți vedea că pachetul de stabilitate financiară din mai 2010 conține 60 de miliarde din uh, MESF, 440 din EFSF și 250 de miliarde de la Fondul Monetar Internațional. Mandatul nostru este pentru 440 de miliarde, acesta a fost pachetul inițial, după cum știți apoi a fost o creștere a garanțiilor. O să mă refer la asta puțin mai târziu. La pagina 2 am stabilit care este contextul în iunie 2010 EFSF funcționa pe 4 august avem, uh, sufic- aveam suficient sprijin pentru ca țările să fie active. EFSF a fost înființat ca o societate anonimă, conform legislației din Luxemburg. Prin urmare, aceasta este legislația care ne guvernează activitatea. Avem uh, cele 17 state membre euro ca acționari și avem și uh, componența Consiliului Administrativ din țările respective. Avem secretari de stat, directori general ai acelor țări, care fac parte din Consiliul de Administrație și care sunt implicați în activitatea noastră. Și de asemenea, suntem conduși de Klaus Regling, CEO, care este fost director general uh, la Comisia Europeană. Pe paginile 3 și 4 vedeți câteva detalii cu privire la structura acționariatului și la țările care sunt reprezentate acolo și de asemenea pe pagina 4 vedeți care sunt competențele noastre, dar acestea au fost acoperite în raport deja, așa că nu o să intru în detaliu și propun să ne axăm pe paginile de la 5 încolo în ceea ce privește bugetare, raportare și audit intern, dat fiindcă acesta este subiectul discuției de azi. Procedura bugetară acum am respectat cele mai bune practici din sectorul privat și, în plus, am încercat să folosim și bunele practici din sectorul public pentru a sprijini statele membre și uh, acționarii și pentru a oferi încredere în modul în care sunt cheltuite fondurile. De asemenea, bugetul este prezentat așa cum face orice instituție financiară sau corporație în fața Consiliului Director la finele fiecărui an. Acesta îl aprobă și asta stabilește și orientarea pentru instituția noastră pentru anul următor. Dacă trebuie fi aduse modificări bugetului, revenim cu noul buget în fața Consiliului Director și cerem aprobarea. Există o activitate lunară de monitorizare cu conducerea, cu CFO, cu directorul de uh, risc și trecem uh, prin uh, conturile financiare, rapoarte, analizăm diferențele pentru a ne asigura că instituția este condusă așa cum trebuie. Și de asemenea raportăm zilnic din punct de vedere al riscului. Acesta este unul dintre aspectele care deja au fost menționate în ceea ce privește pierderi, câștiguri, gestionarea riscurilor și așa mai departe. Ne asigurăm că funcțiile centrale de management sunt respectate. În ceea ce privește activitățile de audit extern, respectăm uh, normele IFRS. Companie fiind din Luxemburg, am ales să respectăm cât mai mult posibil cele mai bune practici care sunt folosite și de celelalte instituții financiare, cum ar fi BERD, și de instituții financiare generale, cum ar fi bănci sau investitori. Facem acest lucru în primul rând fiindcă trebuie să alegem standardele de contabilitate pe baza legislației din Luxemburg și pentru că acest lucru este relevant pentru investitorii noștri. Pentru a avea fonduri, apelăm la piețele de capital și investitorii vor să ne înțeleagă procedurile. IFRS este, sau GAP este, sunt niște practici foarte cunoscute de către acești jucători financiari care sunt investitori acoperă majoritatea aspectelor referitoare la auditarea conturilor, procese de tranzacție, controle, politici, gestionarea riscurilor, aspecte foarte importante. De asemenea, raportăm anual, asta în mod obligatoriu, conform legislației din Luxemburg, avem 17 state membre în Consiliul Director care aprobă acest raport și în mod facultativ avem uh, rapoarte de-a lungul anului și avem și rapoarte anuale auditate de PVC. Nu este o coincidență. Am ales uh, această companie de audit acum 2 ani. Raportarea externă calitatea datelor și statisticilor. Acest lucru a fost menționat deja în raport și vrem să vă oferim câteva informații suplimentare în acest sens. Facem mai mult decât ce se cere în legislația Luxemburgului. Raportăm băncii centrale, BCL din Luxemburg, Statec și Eurostat, lunar, trimestrial și anual. Asta nu este o obligație, facem acest lucru în mod uh, voluntar pentru a contribui la calitatea informațiilor noastre statistice și pentru a permite diferitelor uh, institut, agenții statistice să raporteze statelor membre cu privire la aceste date. Pe pagina 9 și pe pagina 10 vedeți procedurile de audit intern. O să intru în detaliu, dar avem o funcție de audit intern. Din nou, acest lucru nu este obligatoriu prin lege, dar am ales să o facem pentru că într-o organizație cum este a noastră trebuie să avem și o competență de audit intern independentă care să poată aborda critic dacă este necesar și constructiv activitățile noastre pentru a ajuta să îmbunătățim lucrurile acolo unde este nevoie. Funcția de audit intern, de asemenea, raportează direct Consiliului de Administrație și directorului executiv pentru a garanta independența acestei, um, acestei audit intern și de asemenea interacționează cu reprezentanții PVC și indică acolo unde trebuie să fie aduse îmbunătățiri. Pe pagina 11 vedeți detalii referitoare la mecanismul european de stabilitate, unul dintre subiectele cheie ale acestei audieri. După cum s-a spus foarte corect de antevorbitorii mei, acest mecanism este o organizație interguvernamentală guvernată de legea internațională. Deci nu este o instituție europeană, ci o companie privată Există o capacitate de 500 de miliarde, capitalul subscris este de 700 de miliarde, din care 80 de miliarde sunt uh, deja uh, plătiți și ceilalți pot fi apelați. Există, structura este diferită, există Consiliul de Administrație care, condi, care conduce această uh, instituție și există Consiliul Director, ca și în cazul nostru. Acestea sunt uh, statele membre ale zonei euro Vorbim despre miniștri adjuncți de finanțe, secretar de stat și director general din, cele, din, din statele euro. Și apoi avem uh, directorul executiv care gestionează activitățile MES. Avem și Consiliul de uh, Auditare, care colaborează cu instituțiile, institutele naționale de audit pentru a ne asigura că se folosesc proceduri corecte de audit pentru MES. Există cinci membri numiți de Consiliul de Administrație care fac parte din acest Consiliu de Auditare. Unul dintre aceștia reprezintă Curtea de Conturi, doi uh, instituțiile naționale și doi membri independenți. Pentru a respecta cele mai bune practici ale altor institute financiare, BERD, Banca Europeană de Investiții, Banca de Compensații Internaționale. Deci am încercat să vedem cum funcționează celelalte instituții financiare și să creăm o structură comparabilă cu cea pe care o promovează ele. La pagina 13 există o explicație cu privire la modul în care MES și MESF funcționează în paralel. O să sar peste asta, fiindcă nu e, suficient, nu e subiectul uh, întâlnirii de astăzi. Și la pagina 14 am încercat să subliniez articolele din tratat care se referă la MES și care se referă la rapoartele anuale și la funcțiile de audit intern și extern. Există funcții de audit intern și extern care, după părerea noastră, reprezintă modele de bune practici. De asemenea, am încercat să dăm dovadă de cât mai multă transparență posibil. Ne publicăm rapoartele anuale pe pagina de internet, menționat deja, lucru menționat deja în raport. Asta dovedește că încercăm, facem eforturi de transparență maximă. Pagina 15 avem care este componența Consiliului de uh, audit, vedeți care sunt competențele membrilor acestui Consiliu, care se regăsesc de asemenea și în legislația secundară ESM. Pe pagina 16 vedeți care sunt discuțiile pe care le avem în prezent cu statele membre. Nu vă putem da detalii suplimentare în prezent, având în vedere că discuțiile cu cele 17 membre sunt în derulare referitor la componență, sistemul de rotație, numirea, procesul decizional referitor la Consiliul de Auditare, domeniul de aplicare al auditului, raportarea Consiliului de Administrație și posibil, posibilele cazuri de conflicte de interese. Această legislație, acest statut va fi adoptat până în iulie 2012 și ne vom asigura că statutul respectiv se bucură de sprijinul uh, tuturor factorilor interesați și reflectă interesele acestora. Cam atât. Iar la pagina 17, la concluzii, EFSF este înființat conform celor mai bune practici, așa cum s-a dovedit, respectă în totalitate cerințele naționale, uh, a adoptat standardele IFRS, unde se intră în detaliu cu privire la audit, contabilitate, gestionarea riscurilor. De asemenea, avem uh, un set de bune practici pe lângă cele de audit intern stabilite voluntar și avem și uh, rapoarte externe pe care le înaintăm în mod voluntar pentru a ajuta statele membre. În ceea ce privește MES, vom uh, crea o nouă instituție exemplară. Tratatul a stabilit care este Consiliul Director și avem un proiect de statut în prezent în discuție cu statele membre care va reflecta crearea unei alte entități exemplare. Mulțumim domnului Anev pentru această prezentare introductivă. Există întrebări? Doamna Ivanova, vă rog. Am fost prea rapid, spune domnul președinte. Am uh, discutat această structură a întâlnirii de astăzi. Domnul Butis ar trebui să continue prezentarea domnului Anev, uh, așa că vă rog să-i urăm bun venit domnului Buti, care va face cealaltă parte a acestei prezentări. Welcome and the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for the, for the... Mulțumesc foarte mult pentru invitația la această audiere. Eu nu sunt o persoană care vine des în astfel de comisii, în comisia dumneavoastră. Eu de obicei mai degrabă sunt prezent la Econ. Dar este o mare plăcere pentru mine să fiu prezent astăzi la această audiere foarte importantă. Permiteți-mi, vă rog, să-i mulțumesc și doamnei Ivanova mai întâi pentru raport și vreau să mulțumesc și PWC pentru studiul pe care ni l-au prezentat. Un studiu care ne oferă informații complementare despre MESF și este într-adevăr important și pentru informațiile despre FSF și despre MESF. După cum uh, s-a spus înainte, MESF-ul a fost creat uh, de un regulament al Consiliului în 2010. Pe această bază, Comisia are dreptul să împrumute pe piața capital, de capital și să împrumute acești bani către statele membre în zona euro care sunt în dificultate. Fiind dat că aceste împrumuturi sunt suplimentate de bugetul european, Parlamentul European controlează acțiunile Comisiei în ceea ce privește MESF-ul și Parlamentul European poate să-și exercite dreptul de control asupra operațiunilor Comisiei în contextul procedurii de bugetare și procedurii de descărcare debarcare. Cu toate acestea este adevărat și cred că așa s-a spus și înainte în uh, răspunsul la o întrebare anterioară, Parlamentul European nu este un for decizional pentru asistență în cadrul MESF și aceasta se derivă din baza legală, adică articolul 122. Curtea Europeană de Conturi are drepturi totale de audit pentru această programe și pentru activitatea de împrumut și de dare de împrumut în cadrul MESF și concluzia este că MESF-ul uh, va fi așadar subiectul unui uh, control parlamentar și a unor activități de audit complete. Aceasta mi se pare o concluzie care seamănă cu cele ale studiului pe care tocmai l-am auzit. MESF-ul este un instrument al Uniunii Europene care de aceea este supus cadrului tratatelor Uniunii Europene în care Comisia Europeană trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului European. La fel ca și alte cadre financiare de până acum, uh, Curtea Europeană de conturi are drepturi uh, totale uh, de control și uh, pentru MESV rolul specific este stabilit în articolul 35 sau 3.5 ale regulamentului care spune că Comisia va trebui printr-un memorandum de înțelegere să comunice Parlamentului European și Consiliului informații legate de acest program. Pentru fiecare țară care primește un împrumut în cadrul MES sau altui program financiar, există o condiționalitate politică care trebuie să fie îndeplinită în legătură și cu rambursarea acestui împrumut. De asemenea și trebuie spus că toate informațiile trebuie transmise Parlamentului European. În plus, există rapoarte regulate către Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește activitatea de dare și luare de împrumută din partea Uniunii Europene și uh, modificările la buget. Comisia oferă și o serie de informații în legătură cu activitățile sale de împrumutare, împrumut și dare de împrumut și acestea se regăsesc în declarațiile anuale financiare ale Comisiei și sunt așadar supuse controlului financiar prin intermediul procedurii de adoptare a bugetului și prin procedura de descărcare. Pe total, Comisia consideră că cadrul procedural al FMESF și atribuirea rolurilor și responsabilităților uh, între instituțiile implicate sunt corecte. În ceea ce privește măsurile pentru salvgardarea bugetului european, și cred eu că acesta este un subiect extrem de important pentru audierea de astăzi, Există măsuri esențiale care se vor aplica pentru salvarea, salvgardarea bugetului și pentru a putea garanta uh, o finanțare corectă. În ceea ce privește împrumuturile, acestea sunt în euro, în moneda euro și deci nu generează o rată a dobânzii sau o altă obligație din partea Uniunii Europene. În condiții normale, condiții, uh, împrumuturile um, și uh, obligațiunile Uniunii, Uniunii Europene aduc cu sine un risc care însă este acoperit de faptul că Comisia trebuie să-și asigure o parte din uh, venituri din, de la statele membre și deci poate să garanteze o intrare la timp a acestor fonduri. Comisia va sub, uh, supune o propunere de amendare a bugetului, însă pentru a putea uh, să um, amende, uh, pentru a putea să garanteze modificarea sumelor disponibile. Ce se întâmplă cu MESFul și cu um, MESul? Acestea sunt două mecanisme de asistență financiară care sunt considerate entități financiare independente de către tratatele internaționale și tratatele europene, ele se află însă în afara cadrului tratatului european. Activitățile de împrumut sunt susținute de către statele membre care participă și deci nu au un impact direct asupra bugetului european. Comisia însă are un rol critic care a fost prevăzut și în cadrul acordului cadru pentru MESF și al tratat, tratate, și anume Comisia este responsabilă pentru negocierea condiționalității politice care este legată de asistența financiară și de respectarea acestor reguli. Aceste reguli sunt apoi supuse controlului Parlamentului European, după cum este prevăzut în tratate, și aceasta permite un sistem de verificare reciprocă a responsabilităților Comisiei. În legătură cu transparența acestor două instrumente, MESF-ul sau alt instrument prevede ca orice țară care primește din aceste fonduri un împrumut sau asistență financiară va fi evaluată și în ceea ce privește condiționalitatea politică, iar în cadrul împrumuturilor astfel de evaluări se vor face de patru ori pe an și, uh, de asemenea, se va garanta rambursarea acestor împrumuturi. Toate aceste raporturi vor fi publice, iar uh, memorandumul de înțelegere care a fost semnat cu țara respectivă va fi transmis Parlamentului European, așa cum se întâmplă și pentru asistența financiară pe care am uh, oferită în cadrul FESF. Apoi, un alt punct important pe care vreau să-l subliniez este important mai ales pentru Parlamentul European. Comisia a propus un nou regulament pe care îl regăsim la articolul 136, care încearcă asigurarea unei consecvențe între procesele care au fost stabilite în cadrul procesului acordului cadru FSF și cadrul uh, multilateral de supraveghere din partea Uniunii Europene pentru a putea înlătura ineficiențele și riscul de a face muncă în paralel. Acesta este numit așa zisul Tupac, adică pachetul celor două măsuri care se află acum pe masa negocierilor între Parlamentul European și Consiliu și în care Parlamentul European are un rol foarte important apoi pentru adoptarea acestui regulament. În ceea ce privește transparența FESF și MESF, o mare parte a activității a fost deja încheiată pentru a asigura transparența, dar nu numai transparența, ci și um, accesul la informațiile legate de aceste două fonduri, uh, în ciuda unor inputuri din afara sistemului și acordurilor cadru. MESF-ul uh, are de asemenea prevede mecanisme de a asigura auditul intern la Luxemburg și va fi supus uh, și uh, prevederilor de auditare din Luxemburg. Vor fi numiți sau votați mai mulți auditori pe o durată de șase ani care se vor ocupa de această auditare, statutul lor fiind de auditori externi independenți, cum ne-a spus și PwC, și pe lângă aceasta MESF-ul a stabilit un proces de auditare extern care să ne permită așadar o evaluare transparentă ale acestor mecanisme, după cum ne-a spus și colegul nostru. MESF-ul, mesf este un uh, element esențial, un instrument esențial de 80 de miliarde de euro și împreună cu instituțiile superioare de audit, ISA, s-au încercat asigurarea standardelor cele mai înalte internaționale și a celor mai bune practici la aplicarea acestui instrument, iar controlul financiar al tratatului MESF trebuie să fie în concordanță cu mecanismele de control care sunt prevăzute în uh, sisteme de asistență similare. Vreau să vă amintesc că MES-ul are trei niveluri de auditare, unul intern, unul extern independent și al treilea nivel un uh, comitet independent de auditori și acesta uh, va avea ultimul dreptul de a iniția audituri independente pe anumite teme care îi se par importante. Raportul anual trebuie să fie accesibil pentru parlamentele naționale și instituțiilor uh, de auditare a membrilor MES și a Curții Europene de Conturi, dar și dumneavoastră Parlamentului European. Aceasta va îmbunătăți uh, considerabil transparența și pe lângă aceasta legile suplimentare ale MES în ceea ce privește auditarea vor ține cont uh, de avizul uh, instituțiilor superioare de audit ISA și au fost de asemenea subliniate în importanța lor uh, de către Curtea de Conturi recent. Permiteți-mi să închei prin mai multe concluzii care merg, trec dincolo de aspectele tehnice după reuniunile de primăvară ale femeii din acest weekend și de pe piețele uh, financiare, se, am fost acuzați că nu uh, se acordă destule resurse financiare uh, firewall-ului și festului, mesului și mesului. Ceea ce se discută aici însă arată că o, o parte a resurselor însă a fost alocată pentru uh, protecția uh, informațiilor uh, legate de aceste fonduri. În ciuda mobilizării acestor resurse, încercăm să protejăm bugetul Uniunii Europene și cei 60 de miliarde potențial pentru MES a fost calculat ținând cont de a, posibilitatea de, a, de disponibilitatea acestor fonduri, iar bugetul european nu va fi atins decât în circunstanțe absolut excepționale de natură cataclismică. Numai atunci uh, bugetul european așadar va fi afectat. Cred că s-a asigurat așadar o protecție puternică. Un al doilea punct este cel că instituirea unor uh, firewall-uri nu a fost în o sarcină simplă pentru comisie. În mai 2010 am uh, propus, atunci când s-a discutat despre crearea FESF și MESF, un instrument comunitar, iar Consiliul a decis uh, atunci însă să nu urmeze 100% comisia în recomandarea sa s-a, s-au pus de acord ca MESF-ul să facă parte din uh, cadrul uh, comunitar, dar uh, și mesul face parte, deci, din același cadru instituțional. Așadar, s-a luat rolul ca, s-a luat decizia ca Comisia să joace un rol important în acest context. Ce se poate face așadar? Se poate alinia cât se poate de mult cerința procedurală legată de aceste instrumente care contribuie la această dezbatere de procedurile și abordarea pe care o, le regăsim în metoda comunitară și în instituțiile comunitare în general. După cum spuneam, am propus regulamentul la articolul 136, care se află acum în procedura de codecizie cu Parlamentul European, pentru ca să ne asigurăm că există o consecvență, după cum spuneam, atât de mult cât se poate, ținând cont de faptul că mesul care va intra în vigoare în iulie 2012 să rămână un instrument interguvernamental. Aceste eforturi au fost cele mai importante priorități în dezbaterea noastră și am uh, luat acest uh, rol uh, în serios, știind că nu este un rol ușor din punct de vedere instituțional. Am stabilit reguli de condiționalitate care să fie în concordanță cu pachetul celor șase măsuri și supravegherea multilaterală, iar în propunerea pentru noul regulament care se discută în momentul de față, am uh, încercat de asemenea să protejăm bugetul european. Am uh, stabilit un principiu de supraveghere post-program, un, program, un principiu care este esențial pentru opinia publică, pentru factorii decizionali politici și pentru Uniunea Europeană în general, pentru ca să ne putem asigura că urmărim de aproape statele care sunt uh, beneficiarii acestor programe și după ce programele se încheie. Acesta a fost așadar uh, elementul de bază al uh, eforturilor noastre nu pot decât să lansez un apel către Parlamentul European și către Consiliu să adopte cât mai repede propunerea legată de articolul 136, care va îmbunătăți rolul nostru, rolul instituțiilor europene în ceea ce privește firewall-ul și uh, ce, țările care beneficiază de aceste programe. Mulțumesc! Mulțumesc, Marco Buti, director general la ECFIN. Am o întrebare directă către dumneavoastră. V-am înțeles corect că rolul Comisiei în MES în momentul de față este mai slab decât era în MESF înainte? Am înțeles corect? Am înțeles bine? Deci că rolul Comisiei în momentul de față în MES este mai slab decât în MESF? Regula este exact aceeași uh, cu cea referitoare la implementarea condiționalității și negocierea memorandumului de înțelegere cu țara în care are loc programul. Deci, uh, în ceea ce privește aspectele ce țin de condiționalitate, FESF, mes, MES au același rol. Ceea ce este diferit în mod evident este că pentru MES suntem responsabili și de operațiunea de uh, creditare și de luare a împrumutului. Acela, acest lucru ne fiind valabil pentru FESF și MES. Apoi următoarea întrebare, spune președintele, cine este responsabil uh, Consiliul Interguvernamental, uh, sau cine este responsabil la MES? La MES uh, îi vă, le voi permite colegilor mei să intervină. MES operează sub controlul Consiliului de Guvernare, ministrii de finanțe, așadar, iar brațul operațional este Consiliul Director, după cum s-a spus, care are un uh, rol delegat în aceste domenii. Este Consiliul Director care ia așadar aceste decizii. Doriți să răspundeți la întrebare? Vă rog. Nu avem nimic de adăugat la ceea ce a spus Marco Buti. Este o, inter... o organizație internațională independentă, uh, um, condusă de către un consiliu uh, de uh, guvernator și un consiliu director. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să mulțumesc ambilor experți de la FESF și de la Comisie. Sunt foarte curioasă să ascult comentariile auditorilor în a treia parte. Însă, pe scurt, o întrebare adresată domnului Anev uh, referitoare la uh, coabitarea celor două uh, instrumente FESF și MES. Uh, ele vor, co- vor coexista timp de un an. Uh, cum va fi gestionată această situație? Apoi, în cazul unor uh, probleme în anumit, într-un anumit stat membru, pe care bază se va lua decizia de a alege între FESF și MES? Există criterii pentru această alegere? Care sunt criteriile așadar? Și a treia întrebare, care este uh, opinia dumneavoastră cu privire la acordarea MES de licență bancară. Există opinii diferite. Iar domnului Buti, ați menționat de mai multe ori în uh, discursul dumneavoastră că în situația, într-o, în condiții obișnuite, uh, falimentul este foarte puțin probabil, suntem sau incapacitatea de plată este improbabilă pentru că suntem foarte bine asigurați, dar eu sunt uh, reticent, am unele rezerve, chiar dacă Comisia este un creditor cu un rating foarte bun, asta nu subminează faptul că riscul tranzacțiilor este unul mare. Și anume, cei care vor lua aceste credite sunt identificați ca țări cu risc ridicat. Așa au fost identificați de către piețe. De ce credem că riscul va dispărea dacă un creditor de, de înalt nivel va oferi aceste credite? Chiar pentru MESF, în balanța de plăți, nu avem un fond de garantare, cum este Uh, cazul instrumentului MFA. Ce face Comisia pentru a proteja bugetul european? Pentru că eu cred că ne confruntăm în continuare cu un risc ridicat. Au existat o serie de întrebări. Domnule Anev, doriți să începeți uh, cu răspunsurile? Vă mulțumesc. Voi răspunde la prima întrebare, iar următoarele le vor le voi, uh, îl voi lăsa pe colegul meu să răspundă. În ceea ce privește coordonarea între FESF uh, și MES în anul de coexistență, e bine, cele două vor avea aceeași, același Consiliu Director uh, care este acum la FESF. Același lucru ar fi valabil pentru majoritatea personalului care ar conduce aceste instituții Coordonarea este prevăzută așa, cu același personal, cu același consiliu director, cele două instituții ar fi amândouă, ar funcționa amândouă, ar avea sediul la Luxemburg amândouă, vor fi în aceeași clădire, vor fi pur și simplu două entități juridice diferite conduse de, acelea, de aceeași indivizi. Cu privire la întrebările 2 și 3, dau cuvântul colegului meu, mulțumesc. În ceea ce privește rolul în perioada tranzitorie, acest lucru este clarificat în diapozitivul 13 al prezentării, și anume, Eurogrupul a făcut un anunț acum câteva săptămâni care este decisiv și a spus că angajamentele actuale până în iulie ale acestui an vor fi acoperite de către FESF, noile angajamente vor fi uh, Uh, asigurate de către MES. Așadar, dacă nu se întâmplă nimic altceva, uh, în, împrumuturile pentru Irlanda, Portugalia și Grecia vor fi gestionate de FESF. Dacă apare ceva nou, atunci această situație va fi preluată de către MES. Cu siguranță, acest, iar acest program va, fi, va intra, va începe să funcționeze treptat. Apoi, din câte știm noi, nu există un efort de a se obține o licență, de, uh, o licență bancară pentru FES sau MES. Vă mulțumesc, domnule Buti. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte pertinente. În primul rând, dați-mi voie să spun că de-abia ieșim dintr-un exercițiu de restructurare complex uh, în Grecia. Cred că a fost cel mai mare din întreaga istorie. Și chiar cu ace- în urma acestui episod am reușit să protejăm complet nu numai bugetul european, ci în general bugetele statelor membre, ale BEI și ale instituțiilor publice din zona euro. Din acest punct de vedere, Cred că este grăitor faptul că putem chiar într-o astfel de situație într-un cadru de restructurare atât de larg, să uh, protejăm interesul public. Apoi, s-a spus foarte clar că există un angajament foarte clar din partea Consiliului, al statelor membre și a tuturor părților interesate uh, ca Grecia să fie și să rămână un episod unic, nu există nicio intenție de a repeta această experiență. Din, există un angajament clar în acest sens și o decizie de a trece dincolo de acea, așa numită doctrină de la Dovil. iar acest lucru a fost prevăzut și în tratatul referitor la MES. În ciuda acestui fapt, avem însă uh, garanții directe pentru protecția bugetului european. Cum funcționează lucrurile? Dacă nu se primește rata în uh, T-14 zile în cadrul transferurilor MES sau T-7 zile în cazul BOP, Comisia își folosește propria trezorerie și dacă este nevoie face uh, apel la propriile resurse sub articolul 12 aliniatul 3 din regulamentul 1150 din 2000. Pentru plăți statele membre au nevoie de trei zile pentru a um, respecta cerința comisiei. Drept urmare, cele 14 zile pentru MES, MESF și uh, 7 zile pentru BOP sunt considerate adecvate. Comisia ar depune o cerere pentru un buget rectificativ pentru a uh, vedea, pentru a putea justifica linia uh, bugetară deschisă în acest sens. Este clar că protecția bugetului este diferită în MFA și în uh, MESF și la BOP. Iar acest lucru este legat de faptul că pentru MFA având în vedere că aceste, lucruri, aceste fonduri sunt lansate în afara Uniunii Europene, efectul de pârghie pentru, pentru rambursare este uh, diferit față de uh, un uh, credit acordat unui stat membru al Uniunii Europene, fie el în zona euro sau nu. Există așadar o protecție și așadar Uh, se poate spune că 9% este considerată o cifră adecvată. Dacă considerăm aceeași abordare pentru BOP și pentru MESF, acesta uh, include un număr limitat de părți, la ora actuală 5, care reprezintă garanții de câteva miliarde bine, am ajunge cu aceasta la un, la un procentaj foarte ridicat și nu credem că ar fi adecvat. Așadar, avem această abordare pentru BOP și uh, avem aceeași abordare pentru MESF, astfel încât să avem o oarecare marjă de manevră și, în caz de nevoie, să ne adresăm statelor membre. Dar aș vrea să subliniez că ceea ce am spus în mod inițial, că nu există niciun fel de intenție de a repeta experiența restructurării elene. Iar comisia este implicată în monitorizarea con condiționalității uh, pentru celelalte uh, țări incluse în program, astfel încât ne vom asigura că asta nu se va mai întâmpla din nou. Vă mulțumesc! Am o serie întreagă de colegi înscriși la cuvânt. Sugerez să facem două runde. Giegold, Sundergaard și Mulder, iar apoi Andreasen, Geyer și Odi în a doua rundă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt membri al acestei comisii, sunt membru al Comisiei Econ și am o întrebare pentru a înțelege situația. Și apoi o întrebare pentru domnul Buti. Am ascultat cu mare atenție când ați spus că Comisia apără în mod activ interesele bugetului comunitar. Dacă, pe de altă parte, compar sumele care au fost uh, folosite pentru pachetul pentru Irlanda și Portugalia și compar dimensiunea acestor sume, MESF 60 de miliarde și uh, FESF 440 și 780 în varianta extinsă. Și dacă ne uităm și vedem că în cazul Portugaliei 26 de miliarde au fost folosite din fonduri MESF și doar 26 din uh, FESF și 26 de la FMI, vedem că Comparația este clară. Nu o să repet pentru Irlanda, dar cifrele sunt cam la fel. 22,5 miliarde din MES au fost folosiți, ceea ce înseamnă că din 60 de miliarde, câte erau în total, 48,5 au fost folosit pentru Irlanda și Portugalia, în, în timp ce FESF a fost folosit mult mai puțin. Și atunci mă întreb dacă fac o comparație între sumele care au fost uh, folosite din FESF în comparație cu ponderea din fonduri disponibile din MESF, mă întreb de ce lucrurile stau în felul acesta, de ce banii MESF au fost folosiți mai mult decât FESF. Asta e prima întrebare, deci care ar fi explicația pentru acest raport între fonduri și în al doilea rând, ce a făcut Comisia pentru a schimba acest raport pentru a fi mai favorabil pentru bugetul european? Asta e întrebarea mea. Mulțumim, domnul Sendegard, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În documente le pe care le-am primit din partea FESF, se poate vedea și de altfel ne-a fost spus aici că iulie 2013 este data la care se vor opri programele celelalte. Deci întrebarea mea este care ar fi data finală sau mai concret când vă așteptați să nu mai existe FESF să fie scos din funcțiune? Asta este o primă întrebare. Și o a doua întrebare. Sediul din uh, Luxemburg a fost ales uh, pe criterii tehnice? Puteți să ne spuneți de ce a fost ales Luxemburgul? Există niște norme speciale de audit pentru care ați ales Luxemburgul față de alte posibile locații? Și aș vrea să știu în ultimii doi ani conturile FESF, aș vrea să știu dacă au fost audiate de PricewaterhouseCoopers. Mulțumesc! Mulțumim colegului Sondegard, domnul Ian Mulder acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o serie de nelămuriri. Am înțeles foarte corect că în mai 2010 ceasul, um, timpul trecea, erau negocieri în Tokyo și trebuiau să se angajeze 60 de miliarde din bugetul european pentru acest MESF. Dar explicația pe care am auzit-o din partea domnului Putin nu mi-a clarificat deloc lucrurile. Conform tratatului, bugetul european este hotărât de Parlamentul European și de Consiliul European. Și iată că acum continuăm cu aceste 60 de miliarde, folosim fondurile și acum aud că partea acestor 60 de miliarde Parlamentul European, deci cu privire la aceste fonduri, poate fi doar informat și atât. Am interpretat eu oare greșit tratatul? Nu înțeleg eu despre ce este vorba? Aș vrea foarte mult să primesc un răspuns din partea domnului Buti în acest sens. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă la aceste prime întrebări? Majoritatea întrebărilor cred că au fost adresate direct comisiei. Nu știu dacă vreți dumneavoastră să răspundeți sau cine. Vă rog. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Au fost întrebări adresate comisiei, în primul rând. Așa că am să răspund eu. Există o abordare generală a acestor fonduri europene și FMI în programele despre care vorbim și reperul uh, în programul inițial a fost de două treimi și o treime. În al doilea program pentru Grecia, această proporție a fost modificată din mai multe motive. Dacă vreți, putem intra în detalii. Apoi, în ceea ce privește partea UE, a existat o împărțire între MESF și FESF. A spus întrebarea de ce partea MESF este mult mai mare decât partea FESF în programele inițiale. Există două motive, în esență. În primul rând, FESF era un instrument complet nou, deci era nevoie să fie înființat în mod corespunzător. Și apoi, de ce operațiunile de creditare, debitare ale datoriei, ale comisiei funcționau, acestea funcționau deja și au fost bazate pe MES. Am făcut asta încă de la începutul crizei cu balanța de plăți. Și de aceea, la nivelul MESF, eram mai pregătiți decât la nivelul FESF să începem să sprijinim aceste operațiuni. Apoi s-a mai pus o întrebare ultima întrebare care a fost adresată aici. În mai 2010, Într-adevăr, înainte de Tokyo s-a luat o hotărâre la miezul nopții, înainte de deschiderea bursei din Tokyo, și la momentul respectiv unele lucruri au fost hotărâte corect, altele mai mult sau mai puțin pe bușbuite. Și la momentul respectiv, și mai târziu ne-am dat seama că 440 de miliarde au fost angajate pentru FESF, însă pentru a proteja ratingul AAA al instrumentelor, a trebuit să alocăm o serie de rezerve care au ă, scăzut puterea de acțiune cam la jumătate. Prin urmare, condițiile stabilite pentru rata dobânzii aplicate țărilor uh, care contractau împrumuturilor a fost uh, mai mare la început. Pe parcurs ne-am dat seama că nu, asta a fost uh, cea mai, cel mai bun aranjament posibil și condițiile au fost modificate corespunzători. Deci EFSF 1.0 a fost mult mai scump, să zicem, decât MESF. Și pentru a acorda sprijin în mod eficient țărilor, am hotărât, Consiliul a hotărât la momentul respectiv, să aibă această împărțire, mai mult MESF și mai puțin FESF. Condițiile pentru FESF au dus apoi la 2.0 și au fost modificate pentru a um, povara să fie mult mai mică asupra țărilor uh, care s-au îndatorat și care se confruntau cu probleme. Trebuie să menționăm aici că MESF are 60 de miliarde dar resursele angajate în prezent pentru cele două țări, Irlanda și Portugalia, sunt sub 36 de miliarde și nu există nicio intenție de a utiliza în exces fondurile MESF după iulie 2012, când uh, ESN va intra în totalitate în vigoare. Am vorbit și despre expunerea bugetului european și de facilitatea bazată pe balanța de plăți care avea 50 de miliarde pe durata crizei și s-a dublat Acum am ajuns la 11,4 miliarde care au fost angajate suplimentar. În ceea ce privește articolul 122, acesta a fost temeiul juridic, este temeiul juridic pentru înființarea MESF și citesc din tratat, aliniatul 2 din articolul 122, care spune că atunci când un stat membru se confruntă cu dificultăți sau există amenințări de eh, dificultăți grave cauzate de dezastre naturale sau de cazuri, situații excepționale care nu sunt în controlul său, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate aloca, în anumite condiții, asistență financiară europeană statului membru în cauză. Președintele Consiliului va informa Parlamentul European cu privire la hotărârea luată în acest sens. Deci asta este temeiul juridic, articolul 122, alineatul 2, cu privire la rolul Parlamentului. Articolul care constituie temeiul juridic pentru MESF a fost ales pe baza unei rezoluții a Parlamentului European în care se cerea comisiei să se înființeze acest instrument de asistență de urgență financiară pe baza articolului 122, depășindu-se interpretarea foarte restrictivă a acestui articol, să spunem, care inițial se limita la ceea ce v-am citit aici, anume dezastre naturale și cauze similare. Mulțumesc dacă vrea cineva să intervină cu detalii despre MES. Aș vrea să intervin cu detalii în ceea ce privește acest raport între MES și FESF. În afară de câteva aspecte legate de costuri, trebuie să subliniem și că la început FESF era privit ca un mecanism temporar, așa a fost creat. Și au existat o serie de cerințe juridice, mai ales într-un stat membru, în care se spunea că FESF va fi activat atunci când sunt necesare um, resurse suplimentare și că celelalte resurse au fost folosite. De aceea s-a început cu MESF și după aceea uh, cu o parte relativ mai mică din FESF. Acestea au fost considerentele politice care au jucat un rol, pe lângă cele explicate de colegul Marco Buti. În ceea ce privește caracterul temporal, temporar, FESF nu va fi desființat în 2012 sau 2013, cum era inițial. Trebuie însă să se ia în considerare și că acesta va continua să existe atâta vreme cât există credite nerambursate, obligațiuni care nu au fost răscumpărate și așa mai departe. Și acum colegului meu ca să răspundă uh, cu detalii tehnice. Ați întrebat de ce FESF uh, își are sediul în Luxemburg. Au existat o serie de motive în 2010 când s-a făcut această alegere. În primul rând, o alegere practică. Aceasta trebuie să fie o organizație flexibilă și activitățile uh, de sprijin au fost făcute de Banca Europeană de Investiții personalul FESF era redus și toate operațiunile tehnice au fost externalizate băncii europene de investiții din Luxemburg. Și asta a fost cea mai um, rapidă metodă prin care am reușit să facem ca FESF să fie operațional. Avem, um, funcționăm într-o fostă clădire BEI și în prezent, de asemenea, activitatea bancară uh, Fes este derulată în Luxemburg, prin urmare e ușor să fie coordonată mai bine acolo. Acestea au fost uh, criteriile tehnice uh, sugerate de statele membre pentru a alege acest sediu. Din punct de vedere tehnic-operațional, acestea au fost avantajele unui sediu în Luxemburg. A doua întrebare referitoare la Price Waterhouse Coopers, Da, acum doi ani au fost numiți ca auditorii noștri permanenți și au efectuat de atunci activitățile de audit pentru FESF. Mulțumesc, conform programului. Am să dau acum cuvântul colegilor cu a doua rundă de întrebări. Uh, doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. Una se referă la MESF. Dacă spunem că în cazul unei probleme ar fi nevoie să cerem și contribuții din partea statelor membre. Nu se întâmplă ca statele membre, de fapt, să garanteze pentru cele 60 de miliarde și, de fapt, nu bugetul european. Ați putea să ne clarificați uh, situația în acest sens? Apoi, n-ar trebui să analizăm capacitatea statelor membre de a combate deficitele de stat dacă se întâmplă acestea? O a doua întrebare este de ce FESF-ul în continuare face parte din programe de împrumut după iulie 2012, când există deja MES-ul. Există vreo motiv uh, anume pentru aceasta? Ați spus că există același uh, board de director și același personal. Avem și aceleași auditori pentru aceste fonduri? O altă întrebare este ce sau cine este ce înseamnă negociarea condiționalității politice uh, în comisie? Răspunsul este că e nevoie de o negociere așadar diferită a condiționalității și întrebarea care se deduce din aceasta este dacă semestrul european ar putea influența aceste condiționalități politice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Andreasen, și acum răspunde mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări, dar voi încerca să le formulez pe, fur, pe scurt. Prima întrebare se referă la... Uh, mă adresez domnului Avi și aș vrea să știu uh, ceva în legătură cu conflictele de interes. La clarificarea conflictelor de interes, uh, vreau să vă întreb dacă vă luați după standardele internaționale, adică după definiția OECD, sau dacă aveți o părere proprie la MES, cum ar trebui definit un conflict de interese și care sunt meha- mecanismele de soluții, de soluționare care ar putea exista. Experiența pe noi, ca deputați europeni, ne-a învățat că uh, ne uh, ocupăm de foarte multe certuri câteodată atunci când uh, cineva dintr-un stat membru este propus pentru o funcție și este deja prenumit. Aș vrea să știu cum uh, vrea mesul să rezolve această problemă. O altă întrebare se referă la toate instituțiile și mai ales la domnul Buti de la Comisie, pentru că vreau să știu cine suportă costurile administrative din partea Comisiei. Varianta pe care ne-ați propus-o dumneavoastră, domnule Buti, este destul de clar atunci cine la comisie, cine suportă cheltuielile administrative, dar întrebarea este dacă va trebui să ne bazăm pe faptul că în cadrul acțiunilor suplimentare ale comisiei, comisia va trebui să uh, ia în calcul o creștere a acestor costuri. Și tot la către domnul Buti o a treia întrebare. Mă uimiți oarecum cu optimismul dumneavoastră despre plățile automate pe care trebuie să le așteptăm din partea statelor membre. Toate, toți oamenii specialiști pe buget din această sală știu că în momentul de față avem probleme foarte mari să uh, prindem vreun bănuț din partea, din vistieria statelor membre. Dacă vă amintiți, atunci când acum câteva, câțiva ani aveam încă 4 miliarde uh, încasați din partea statelor membre, dar statele membre uh, aveau de plătit foarte multe contribuții mari la fondurile structurale. Vă amintiți ce probleme am avut. Deci, în cazul în care nu se poate rezolva această problemă legată de datorii, nu există un risc pentru bugetul uh, Uniunii atunci când are nevoie de această, această aprovizionare. Nu m-ați putut convinge să știți cu optimismul dumneavoastră, dar în final, PricewaterhouseCoopers, la recomandările pentru Parlamentul European, articolul 2, mecanismele de control bugetar, pentru MES ne recomandă tot felul de lucruri pe care am vrea să le analizăm mai departe în ceea ce privește mai ales politica acestui mecanism. În care, care este cadrul în care, de timp, în care dorește Comisia să răspundă la toate aceste întrebări? Mulțumesc foarte mult, domnul Legaier, și acum ultimul în uh, runda aceasta de întrebări, domnul Odi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă am înțeles bine, cei 60 de miliarde uh, sunt uh, din partea bugetului Uniunii Europene. Deci, de fapt, noi suntem oarecum un garant pentru aceste fonduri. Vreau să știu dacă această garanție se remunerează, pentru că pe piața garanțiilor și a cauțiunilor, uh, garanție de 60 de miliarde are 0,3-0,5 dobândă pe ea și vreau să știu dacă beneficiarii acestei garanții ar putea să ne remunereze acest angajament. Sunt foarte surprins că agențiile de rating permit bugetului european care este în, la minus cu 30-40 de miliarde de euro să poată garanta o astfel de mare garanție cu 30 60 de miliarde de euro. Apoi, Uniunea Europeană și serviciile Uniunii Europene s-au opus la faptul că autoritatea de reglementare bancară, care este foarte tânără, să reglementeze instrumentele interguvernamentale cu caracter financiar pe care le-am creat de curând pentru uh, a încerca să salvăm și să stabilizăm uh, finanțele în Europa. Parlamentul European a votat în aproape unanimitate această propunere, iar Comisia Europeană din motive de bază juridică s-a opus la această propunere. Vreau să știu de ce s-a întâmplat așa și dacă aceasta este justificat, vreau să știu dacă Comisia dorește să facă o propunere pentru ca să avem în fine un instrument uh, supranațional de supraveghere și reglementare bancară. Vă amintesc că Comisia de Control Bugetar uh, cere deja de patru ani reglementarea BEI și nu reușim să cerem acest lucru și BEI-ul își va pierde AAA-ul și vom pierde astfel un instrument financiar care nu este supus ni și nu vom mai avea o, uh, o supraveghere bancară inter, uh, independentă. Așadar, Comisia a refuzat această capacitate uh, de a avea, calitatea de a avea un uh, supraveghetor independent și vreau să știu dacă se dorește extinderea acestei competențelor acestei instituții pe o bază juridică complementară. Mulțumesc, domnule Udi, spune președintele. Au fost întrebări destul de ample. Vă rog totuși să ne dați răspunsuri foarte scurte. Cine începe? Da, mulțumesc. Voi lua eu uh, inițiativa de a răspunde la folosirea continuă a FSF după ce expiră. Sunt de acord cu ce a spus Marco Buti și am spus-o și înainte în ceea ce privește deciziile Eurogrupului. Trebuie să vedem deciziile acestea în contextul situației financiare actuale. opiniile de pe piețele internaționale, comunitatea internațională și la actorii politici cer un firewall uh, foarte puternic. Acesta a dus la decizia de a continua angajamentele deja luate sub uh, FESV și în paralel se construiește un firewall al MES fără a suprapune aceste două instrumente pentru anumite programe. Aceasta nu face decât să sporească capacitatea firewall-ului la 500, de, 500 plus Uh, care au fost deja folosiți pentru salvarea Greciei în sub FSV. Aceasta este situația în uh, mediul uh, financiar și macroeconomic. Apoi a doua chestiune legată de condiționalitatea politică și economică. Condiționalitatea față de politici sub MES va fi în continuare o precondiție, așa cum s-a întâmplat și la FSF și uh, MSF. Aceasta trebuie să fie compatibilă, așa cum am citit-o și în diverse rapoarte, cu cadrul instituțional și legal al UE și cu regulamentele în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau și eu să răspund la întrebările despre costurile MES, acesta va fi ca și FSF-ul și MSF-ul de sine stătător, adică își va acoperi singur cheltuielile și costurile și pierderile, va genera un venit, iar acest venit va acoperi costurile. Deci nu va fi o instituție care va face profit, dar ca și celelalte instituții financiare internaționale, are așadar o contabilitate independentă. În legătură cu conflictul de interese, mesul și legă, legile pe care le-am discutat în legătură cu acesta, se urmează cele mai bune practici internaționale. Avocații au uh, analizat ce fac celelalte instituții financiare internaționale și pentru a evita conflicte de interese ale directorilor și a staffului sau întocmit anumite reguli. În final, uh, în legătură cu auditarea, dacă MESFul și MESul vor avea aceiași auditori, uh, este oarecum diferit pentru că um, FESFul, de exemplu, a avut auditori privați, uh, fiind o companie privată. În cazul nostru, de exemplu, PricewaterhouseCoopers, iar pentru MES, structura va fi diferită cu uh, un board de auditori. Aceștia vor fi selectați după anumite criterii, ar putea fi orice firmă care va fi selectată printr-o licitație, nu este nevoie să fie aceiași auditori ca la celelalte instrumente și și structura este diferită. Aceasta este așadar uh, metoda prin care dorim să, să uh, facem lucrurile din iulie 2012. Mulțumesc, uh, domnul Buti are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe întrebări au fost extrem de interesante, iar răspunsul meu la o serie de întrebări uh, este următorul. În primul rând, în legătură cu garanțiile care sunt pentru statele membre și nu pentru bugetul european, da, este cazul, dar bugetul european este cel care are un care are prevederi speciale legate de acestea. reorganizarea bugetului european în caz de nevoie și faptul că statele membre sunt obligate să facă acest lucru ne arată, așa cum o spuneam înainte, că Comisia își va folosi uh, trezoreria proprie sau va folosi uh, fonduri speciale Există o prevedere la articolul 12 aliniatul 3 din regulamentul 1150 din 2000 care obligă statele membre să răspundă la cererile impuse de comisie, iar uh, perioada de 14 zile de care dispune MESFul pentru ca statele membre să se angajeze în uh, rambursare, uh, prevede și o, un sistem de alertă și dacă acestea nu funcționează, vom activa prevederile de la articolul 12. Aceasta este obligația statelor membre de a se conforma. Un alt punct în legătură cu costurile de management pentru comisie. După cum am spus înainte, noi încercăm să fim foarte atenți la alinierea condiționalității sub uh, MESF, FESF și MES. Condiționalitatea este aceeași la toate instrumentele, se aplică la un program, iar diferitele instrumente prevăd o finanțare a acestor programe. Așadar, supravegherea aceasta este integrată în supravegherea oferită de comisie. În ceea ce privește pachetul de cele, celor șase măsuri, condiționalitatea este mai eficientă, există reguli mai strânse decât înainte, și aceasta pentru ca să ne asigurăm că programele sunt implementate în așa fel încât statele membre să nu fie implicate în acest program în primă instanță. În cadrul celor două măsuri, și a regulamentului Consiliului care se discută acum în codecizie cu Parlamentul European, am uh, sporit și mai puternic condiționalitatea, am întărit-o și aceasta va fi urmărită și uh, într-o perioadă post-program, aceasta fiind o perioadă în care o astfel de supraveghere este necesară, pentru că altfel, dacă nu continuă, ea ar putea duce la o relaxare în ceea ce privește regulile de condiționalitate. Am uh, întărit așadar condiționalitatea și în cadrul uh, celor șase măsuri și um, cele două măsuri și cele șase măsuri vor putea oferi un cadru pentru implementarea programelor în siguranță. În legătură cu bugetul european, Uniunea Europeană are un rating de AAA de către Moody's, Standard Poor's și Fitch și pe lângă acest rating, acesta se bazează mai ales pe capacitatea de credit și a, este susținută de cele 27 de state membre, dar și de diferitele niveluri de protecție pe care le-am uh, pus în practică în toate statele membre. Vreau să subliniez că managementul, gestiunea bugetului s-a făcut după principii conservatoare și că mai ales ultimul element, adică su- susținerea elementului eh, rating de A al Uniunii Europene este important. Trebuie ținem cont și de alte fonduri ale Uniunii, dar faptul că acestea intră sub MSF arată că există o continuare, o continuitate a ratingului AAA în bugetul european care poate fi garantată. În legătură cu, Europa, cu Autoritatea Bancară Europeană, nu există nicio legătură între instrumentele de salvare cărora nu li se aplică aceste reglementări, dar noi oferim instrumente acestei autorități bancare, mai ales în cazul unei posibilități de susținere atât sub FSF cât și sub MES și de împrumuturi către statele membre pentru recapitalizarea băncilor. Mulțumesc! Thank you very much, uh, for... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discu această discuție intensă. Ne-am concentrat asupra perspectivei Managerul lui um, FESF, MESF, MES. Acum cred că este momentul să ne concentrăm asupra perspectivei curții de conturi. Cred că am putea discuta mai multe aspecte, însă nu mai avem timp și ar trebui să continuăm cu asta în alte reuniuni. Acum ar trebui să ne concentrăm asupra perspectivei curții de conturi Dați-mi voi, cu mare plăcere, să-i urez bun venit domnului Caldera și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, stimați invitați, aș dori să mulțumesc comisiei și mai ales doamnei raportor Ivanova pentru organizarea acestei reuniuni foarte importante și pentru faptul că mi-ați oferit oportunitatea de a contribui. Inițiativa Comisiei de a ține această audiere referitoare la obiectivele, modul de operare și supravegherea mecanismelor de asistență financiară create ca răspuns la criza continuă economică și financiară este binevenită de către Curtea de Conturi eu cred că oferă o oportunitate valoroasă de a crea conștientizare, uh, de a conștientiza cu privire la aspectele uh, ce apar și putem profita de asemenea uh, de pe urma experienței noastre. De asemenea, acest lucru ne va ajuta să ne aprofundăm înțelegerea problemelor. Asta ar putea duce la un risc de suprapunere în prezentări. Îmi cer scuze dacă unele dintre mesajele pe care vreau eu să le transmit au fost deja menționate de către alții, dar asta arată că suntem cu toții pe aceeași lungime de um- undă. Vă amintiți că de la bun început Curtea Europeană de Conturi a uh, spus în mod clar că Uniunea Europeană, în totalitatea ei, trebuie să se uh, uh, asigure că sunt respectate principii cheie când este vorba de fonduri publice. Și mai ales am subliniat că în noiembrie 2010 președintelui uh, Van Rompuy uh, și am reiterat acest lucru într-un document de luare de poziție în mai 2011. Pe lângă asta, în octombrie 2011, cu instituțiile supreme de audit, la reuniunea noastră anuală cu uh, Curtea Europeană de Conturi, am reiterat și am dezvoltat aceste uh, principii cheie într-o declarație. Și aș dori să vă reamintesc aceste trei principii. Sunt foarte simple. Transparența, uh, Uh, responsabilitatea și auditul public. Transparența în forma unor informații fiabile și la timp cu privire la utilizarea sau intenția de a utiliza bani publici și riscurile la care sunt expuse aceste fonduri. Responsabilitatea însemnând uh, supravegherea publică a operațiunilor uh, de către uh, față de um, um, factorii de decizie. Auditul public, uh, garanția uh, și informația uh, cu privi, garanții și informații cu privire la utilizarea fondurilor publice. Noi la Curtea de Conturi suntem dispuși să jucăm rolul nostru în atingerea acestor principii. Din punctul nostru de vedere, drepturile și obligațiile de audit ale Curții Europene de Conturi pot fi incluse în trei categorii de instrument. Aceste instrumente au elemente comune, însă există și unele diferențe semnificative menționate și de către uh, alți, de către ceilalți vorbitori. Voi începe prin uh, MESF, Uh, și asistența pentru balanța de plăți. Amândouă uh, funcționează sub umbrela tratatului UE, sunt amândouă gestionate și administrate de către Comisia Europeană și garantate de către bugetul Uniunii Europene. Fluxurile financiare trec prin bugetul european, iar operațiunile, activele și uh, riscurile sunt um, uh, publicate în uh, declarațiile financiare. Curtea de conturi are drepturi complete de audit, dar și obligația de audit financiar uh, a, acestor, a operațiunilor uh, din anul uh, fiscal respectiv. Am făcut acest lucru din 2008, când uh, asistența pentru balanța de plăți a fost utilizată pentru prima dată. Această asistență cu suma de 50 de miliarde. Primul sprijin MES a fost acordat în 2011 și va fi acoperi de către exercițiu uh, referitor la declarația de uh, garanție la care lucrăm la ora actuală. Responsabilitatea de audit financiar anual este uh, suplimentată de dreptul de a face audituri de performanță și conformitate cu privire la um, calitatea gestiunii financiare, acestea fiind făcute publice în forma unor rapoarte speciale. După cum, vede, după cum puteți vedea din programul nostru de lucru pentru 2012, intenționăm să începem să lucrăm la un audit la asistența referitoare la ba balanța de plăți și la MESF. Al doilea tip de instrument pe care doream să vi-l um, prezint din perspect um, perspectiva noastră este facilitatea pentru creditul uh, ELEN și FESF Aici, um, drepturile de audit ale Curții de Conturi nu derivă din tratatele Uniunii Europene, cel puțin nu direct. Și, și asta pentru că ele nici nu implică bugetul european. Este vorba. În practică însă există aranjamente care implică state membre din statele um, care implică statele din zona euro și uh, supun unui risc fondurile naționale. Însă Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au roluri cheie în operarea acestor instrumente, cum ar fi uh, stabilirea de condiții de creditare și uh, monitorizarea. Noi credem că avem responsabilitatea de a audita utilizarea cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene și, drept urmare, și eficiența operațională a Băncii Centrale Europene. Avem astfel posibilitatea de a audita gestiunea acestor instrumente prin intermediul acestor instituții. Nu vă voi aminti însă că resursele, no resursele noastre sunt limitate, trebuie să ne selectăm prioritățile de audit uh, în, între bugetul Uniunii Europene, fondurile de dezvoltare europene. Această prioritizare este bazată pe risc și importanță financiară, interes public și politic și ne ajută să maximizăm impactul resurselor noastre. Apoi există MES, ultimul dintre mecanisme și uh, care a fost conceput ca un succesor permanent la FESF și MESF care erau prevăzute să fie temporare va exista o trecere, o tranziție în, de la cele două instrumente temporare către instrumentul permanent. Va trebui să vedem care sunt aranjamentele practice care se vor lua, care se vor face pentru MES. Vom auzi mai mult uh, despre aranjamentele de audit pentru MES din partea colegului de la Curtea de Conturi Germană. Din perspectiva Curții de Conturi Europene, însă aș dori să subliniez că noi nu avem dreptul să audităm MES ca o instituție. Însă mă bucur să pot spune că, după cum s-a mai spus deja, avem dreptul să nominalizăm unul dintre cei cinci membri ai uh, Consiliului de Auditori la MES, ceea ce este o adăugire foarte importantă la uh, prevederile referitoare la responsabilitate în tratatul MES. Nu voi uh, intra în detalii referitoare la compoziția acestui Consiliu, s-a menționat deja acest lucru. Aș dori însă să spun că uh, și aici, și similar cu FES, Comisia Europeană va juca un rol esențial în pregătirea și operarea programelor de uh, ajustare economică. Iar acest lucru va include și uh, evaluarea preliminară a riscului, condițio uh, negocierea condiționalității și monitorizarea conformității. Și din nou, Curtea de Conturi va uh, audita rolul Comisiei. Dacă ar fi însă să ne uităm la provocările generale ale crizei financiare și economice, nu trebuie să uităm că mecanismele pe care le discutăm astăzi fac parte dintr-un set de politici mult mai larg. Aș dori să subliniez uh, seria de măsuri adoptate uh, care urmează să fie finalizate pentru a îmbunătăți guvernanța economică în Europa. Asta include semestrul european, un rol foarte important, uh, regulamentul celor șase măsuri și, de curând, uh, pachetul fiscal, pachetul bugetar. Există și reforma uh, regulamentului referitor la piața financiară și um, a supravegherii, care a dus la crearea noi, de noi agenții de supraveghere pe care uh, noi avem responsabilitatea să le audităm. Calitatea statisticilor este foarte importantă, drept urmare, curtea la ora actuală este în ultimele etape de a duce la bun sfârșit un audit referitor la eficacitatea uh, Eurostat în îmbunătățirea procesului de producție de date fiabile și credibile într-un sens mai larg, Curtea de Conturi și, în calitate de instituție europeană, are o responsabilitate generală pentru a asigura uh, că uh, există o transparență și un audit al uh, fondurilor publice. Drept urmare, vom continua să monitorizăm evoluțiile și să ne aducem contribuția uh, în mod adecvat, așa cum am făcut și până acum. Și nu vom face asta numai în cadrul răspunsului Uniunii Europene la criza financiară, ci și evaluând întregul peisaj al evoluției politicilor Uniunii Europene din punct de vedere al transparenței, responsabilității și a implicațiilor de audit. Pentru a reveni la MES, din punctul meu de vedere, um, măsurile luate pentru MES uh, sunt promițătoare, având în vedere natura interguvernamentală a acestuia. Motivul existenței MES este să se uh, protejeze integritatea zonei euro și cu aceasta un pilon al uh, Uniunii Economice și Monetare. Domnule președinte, înainte de a încheia, aș dori să folosesc această oportunitate pentru a sublinia cooperarea între audit, uh, instituțiile de audit de stat naționale și Curtea de Conturi Europene, care a fost un uh, succes. Am cooperat și acest lucru ne-a permis să uh, elaborăm poziții comune care au avut un impact semnificativ asupra tratatului revizuit al MES uh, și de curând asupra uh, regulilor de procedură pentru aplicarea acestora. Și aș dori să mulțumesc mai ales colegilor germani pentru leadership-ul arătat aici. Rezultatul pozitiv a arătat eficiența unei, strânce, unei strânse cooperări pentru, uh, pentru a obține, atinge scopul comun de a, de a avea o bună supraveghere și responsabilitate Permiteți-mi, domnule președinte, să vă spun uh, că suntem angajați de a vă, de a vă susține uh, pentru obținerea mai mult, a unei mai bune transparențe, responsabilități și a unui audit public de fiecare dată când este vorba de fonduri publice. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Caldera, nu numai pentru remarcile dumneavoastră uh, introductive, de introducere, uh, ci și pentru pledoaria dumneavoastră pentru transparență și un uh, proces de auditare transparent. Vă mulțumim. Dați-mi voie acum să da, să trecem la o perspectivă de la o perspectivă europeană la o perspectivă a curților de conturi naționale. Dați-mi voie să îi urez bun venit domnului Horst Erb uh, de la Curtea de Conturi uh, Germană, șef departament pentru legătura cu Comitetul pentru Conturi Publice al Parlamentului Național. Este prezent astăzi aici uh, pentru a-l înlocui pe președintele Curții de Conturi Germane, domnul Dieter Engels. Vă rog, domnule Erb, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ivanova, doamnelor și domnilor, în primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această audiere. Vă transmit salutări din partea președintelui nostru, profesor dr. Engels, care a fost foarte recunoscător pentru uh, faptul că și în acest cerc se discută și se ia în considerare perspectiva națională, având în vedere mecanismele uh, financiare. Uh, până acum uh, și propunerea comisiei uh, și uh, prezentarea comisiei ne-a arătat că uh, banii utilizați nu sunt numai bani europeni, ci în mare parte și uh, sunt utilizate și bugetele naționale, ceea ce duce la responsabilități foarte mari de garantare. Uh, și acestea au fost bazate pe tratate. Iar acesta ne aduce la întrebarea cine controlează aceste fonduri publice, cine le controlează și din punct de vedere național în statele noastre, mem- statele noastre membre, în Europa, utilizarea uh, fondurilor publice este verificată de către curs de conturi independente. Acestea apoi raportează față de, în fața parlamentelor naționale referitor la uh, rezultatele obținute și uh, includ și uh, controlele necesare. De aceea, noi Uh, cu îngrijorare am aflat uh, și am participat la un audit extern. S-a discutat pentru prima dată atunci uh, o primă versiune a tratatului MES și ne-am dat seama că nu există un mandat în acest tratat pentru un control, un audit independent pentru acest MES. Tratatul prevedea un audit intern și un um, un audit din partea unor audi, un audit anual, însă nu era prevăzut un, uh, un audit independent. Iar acest lucru însă nu este compatibil cu standardele internaționale uh, stabilit de către instituțiile superioare de audit, mai ales standardul ISAI 5000 prevede că toate instituțiile internaționale finanțate din bugete publice trebuie să fie auditate printr-o instituție superioară de audit. Aceast, acest audit nu trebuie să, in, uh, să includă numai auditul financiar, ci și uh, audit de performanță. Acesta este standardul internațional când este vorba de instituții internaționale și controlul financiar extern. I-am atras atenția ministrului finanțelor cu privire la acest uh, lipsă. Am, am uh, explicat asta și în um, Comisia pentru Buget. Acest lucru a fost luat la cunoștință. Ministrul finanțelor apoi ne-a rugat să luăm inițiativa și să discutăm cu cât mai multe curți de conturi, cu Curtea de Conturi, Europe, uh, cu Curtea de Conturi Europeană. Und, uh... Apoi s-a organizat o întâlnire în septembrie anul trecut la care au participat, uh, part, au participat reprezentanții curților naționale de conturi și a Curții Europene de Conturi și uh, scopul acestei întâlniri a fost uh, pentru în primul rând să se facă o propunere pentru um, întocmirea unei unui control extern financiar în cadrul uh, tratatului MES pentru a vedea care este părerea curților naționale și ceea ce trebuie scris în acest uh, tratat. În al doilea rând, un alt scop a fost faptul că era clar că tratatul uh, era deja doar într-un prim proiect ce fusese semnat deja, dar totuși procesul era destul de avansat, deci trebuia hotărât care sunt pașii care trebuiau luați pentru ca aceste reguli să mai poată fi introduse la timp în tratat. Curțile de conturi au uh, fost de acord cu patru puncte esențiale a unei astfel de regulament. În primul rând, în ceea ce privește controlul financiar, crearea unui uh, for de verificare cu până la cinci membri, și anume uh, instituțiile superioare de audit, așa se chemau acestea și acesta a fost punctul principal de plecare a discuției. Acest for ar trebui să aibă o funcție de, trebui să aibă o funcție de control și de verificare față de verificatorul final și auditori și putea să ia poziție de asemenea, era menit să evalueze riscul financiar și a programului de management al mesului și era de asemenea important și pentru controlul extern financiar, atât pentru acestea cât și pentru parlamente. Inițiativa aceasta a curților, europene, curților naționale de conturi au, a fost uh, discutată apoi în uh, Comisia tutur, uh, superioară, a instituțiilor superioare de audit și, uh, și a fost discutată cu reprezentanții tuturor curților de conturi și a s-a bucurat de o susținere din partea tuturor și din partea Curții Europene de Conturi. Domnul uh, Caldera pe atunci s-a adresat instituțiilor europene pentru a prezenta această propunere elaborată de noi și pentru ca instituțiile europene să poată ține cont de ea. Noi, în Germania și alte curți de conturi, ne-am uh, adresat parlamentelor naționale și a ministerilor de, de finanțe pentru a putea uh, trezi sensibilitatea pentru un astfel, un astfel de regulament. Inițiativa a fost de succes din perspectiva noastră, nu putem spune altceva. Există articolul 30 și între timp uh, acesta este înscris în tratatul MES. Articolul 30 preia jaloanele cele mai importante pe care le elaborasem noi, curțile de conturi naționale împreună cu Curtea de Conturi Europeană. Apoi, deci va fi întocmit acest uh, corp de verificare, de auditare. Trei vor veni din partea curților naționale de conturi și salutăm că Curtea Europeană de Conturi, care are un mandat permanent în acest corp, uh, va trimite mereu experți în acest for. Aceasta ne-ar putea îmbunătăți, bineînțeles, uh, activitățile acestui for de supraveghere. Important este că membrii să își preia mandatele în persoană, adică din partea membrii numiți de către cursile de conturi trebuie să nu obțină și să nu accepte nicio îndrumare din partea curților de conturi. Este vorba de un for nume personal care acționează în, împreună cu ceilalți membri și calificările acestor persoane trebuie să fie bine statuta, sta, uh, stabilite în tratat, iar activitatea din acest for trebuie să poată să fie cât se poate de productivă. Acest for trebuie să raporteze Consiliului Guvernatorilor în fiecare an despre activitatea sa, iar Consiliul Guvernatorilor trebuie să transmită raportul de verificare parlamentelor naționale și uh, statelor membre euro și curților de conturi din uh, statele membre din zona euro care trebuie să primească deci astfel de rapoarte. Nu există niciun regulament explicit uh, cum trebuie să fie transmis acest raport Parlamentului European, dar cred că în discuția pe care am purtat-o aici este evident, a devenit evident că un astfel de raport trebuie să fie transmis și uh, Parlamentului European uh, direct sau uh, intermediind prin alte instituții. Apoi articolul, un articol important din tratat s-a referit la o, articolul 30 din tratatul MES, MES prevede deci um, posibilitatea de, un audit, de audit independent. Noi ne-am întâlnit la Bonn pentru a discuta propunerile în acest sens pentru a vedea cum putem să precizăm uh, prevederile de la articolul 30 și să le transpunem în tratat, în, uh, în prevederile pentru acest uh, for și, de asemenea, pentru a mm, ne pune de acord pe cum trebuie să procedăm în acest sens. Propunerea noastră s-a hotărât să se stabilească mandatul membrilor pe o perioadă de trei ani, membrii uh, acestui comitet ar trebui să fie numiți în persoană pe o perioadă de trei ani, nu ar trebui să prezinte niciun conflict de interese cu alte funcții. Am stabilit care să fie procedura prin rotație pentru persoanele trimise de la curțile naționale de conturi și am uh, discutat și despre faptul că acest board trebuie să facă și analize de eficiență economică, stabilind care sunt temele de verificare, cum ar fi managementul de risc al mesului care poate fi supus unui astfel de control. Pe lângă aceste prevederi, în recomandarea pe care am elaborat-o la Bonn, am discutat și despre aspecte tehnice, cum ar fi, de exemplu, faptul că membrii în acest board pot să ceară avizul experților s-a adoptat și un regulament care spune că activitatea acestui bord trebuie să fie susținută de către MES și că problemele de costuri trebuie și ele reglementate în ceea ce privește cheltuielile de călătorie, cheltuielile de consultare a experților, etc. Toate acestea vor fi introduse în așa numitele bylaws care sunt încă în discuție. Propunerile au fost apoi trimise uh, forurilor care se ocupă de aceste de elaborarea acestor, acestui statut. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vreau să vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru ca să îmi puneți întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuția pe care ați inițiat-o, domnule Erb, și propun deci să-i dau cuvântul direct domnului Ivan den Bos din partea curții olandeze de conturi, care îl reprezintă pe domnul Vendrix, care era prevăzut în program, vicepreședinte al curții de conturi. den Domnule Van den Bos, bine ați venit la comisia noastră, mă mulțumim că ați venit. Salutați-l, vă rog, pe domnul Vendrix din partea noastră și acum vă vom asculta aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Traversăm o perioadă foarte tulbure, doamnelor și domnilor. Ieri guvernul nostru a căzut și de asemenea și un uh, coleg de-al nostru s-a îmbolnăvit tot ieri seară. Din păcate nu a putut deci să vină aici, își cere scuze. I-ar fi plăcut să fie aici pentru a vorbi în fața dumneavoastră însă iată că nu poate face acest lucru. M-a rugat însă să fac prezentarea numele sau și am să o fac. Domnilor și domnilor, instituțiile de audit supreme au responsabilitatea de a promova responsabilitatea și transparența activităților care implică fonduri publice. Asta este perspectiva nu doar a instituțiilor noastre din țările de jos, ci din toate um, entitățile similare europene. Există declarații și rezoluții ale Comitetului de Contact care au um, exprimat aceste idei în criza datoriei suverane. În cazul mecanismului european de stabilitate și a altor instrumente de stabilitate care au fost înființate, liderii europeni au hotărâri cu privire la părți foarte mari din fondurile europene nu doar din zona euro, ci din întreaga Uniune Europene, Europeană. Pentru a putea avea și a păstra sprijin public pentru aceste instrumente, este nevoie de o raportare transparentă a tuturor operațiunilor și trebuie să existe și un audit independent al utilizării acestor fonduri. Conform curții de conturi din țările de jos, instrumentul pentru, instrumentele pentru stabilitate financiară nu iau în considerare suficient aceste principii. Respectarea lor trebuie să fie consolidată în cadrul mecanismului permanent înființat acum. Mai concret, suntem de părere că aranjamentele mecanismelor trebuie să ia în considerare trei aspecte. În primul rând, o transparență suficientă, adică trebuie să existe informații fiabile și oferite la timp, inclusiv informații naționale statistice care să se refere la utilizarea fondurilor publice și la riscurile la care sunt expuse. În al doilea rând, trebuie să existe o răspundere adecvată, trebuie să existe un control public al operațiunilor și um, factorii de decizie și cei care gestionează procesele trebuie să răspundă de asemenea în fața publicului. Și de asemenea trebuie să existe procese de audit publice pentru a asigura garanții și informații cu privire la utilizarea fondurilor și la riscurile la care sunt expuse, contribuind astfel la transparență și oferind o bază pentru responsabilizarea celor interesați. Acum, în ceea ce privește MES, acest instrument de stabilitate a fost stabilit pe baza unui tratat interguvernamental semnat de statele din zona euro. Este o organizație internațională cu personalitate juridică conform uh, dreptului public internațional. Așa cum s-a descris în studiul pentru această comisie, rolul entităților din cadrul MES corespund practicilor financiare internaționale, cum ar fi FMI, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială și așa mai departe. MES însă nu face parte din cadrul instituțional UE, deși a fost necesară modificarea tratatului de funcționare pentru a permite existența acestuia. Consiliul de Stat al țărilor de jos a ratificat articolul 136 din Tratatul de Funcționare și a spus că această alegere a fost făcută în mod voit. Rolul și competențele Comisiei Europene, a Parlamentului și a Curții de Conturi și a Curții de Justiție din UE cu privire la MES uh, sunt limitate. Există dispoziții referitoare la controlul judiciar și democratic care nu au fost incluse în tratatul uh, MES. Rolul Comisiei Europene și a Băncii Centrale Europene Deci rolul acestor entități este unul esențial. Trebuie să analizeze expunerea, să negocieze memorandumul de asociere cu membrii MES, să detalieze condițiile de asistenței financiare să supravegheze conformarea și respectarea acestor condiții, dar trebuie să existe și un control democratic și un audit extern. Și acestea nu se regăsesc la nivelul MES cu excepția articolului 13, singura menționare explicită a MES se găsește în partea introductivă, unde se spune că supravegherea va fi făcută de Consiliu și Comisie în cadrul european din articolele 121 și 36 din Tratatul de Funcționare. Însă cine va fi responsabil pentru a se asigura că Comisia și-a îndeplinit această sarcină în mod adecvat? Consiliul um, Administrativ, Consiliul de Audit, acesta, conform articolului 30, are o sarcină de audit specifică cu privire la examinarea conturilor MES și verificarea conturilor operaționale și a bilanțului. Consiliul de audit poate face audituri independente și are acces la documentele MES necesare pentru implementarea sarcinilor sale. Conform guvernului olandez, Acestea sunt dispoziții de bază și pot fi extinse în statut, în, statuturile, în statutul care este în prezent elaborat. Camera inferioară din țările de jos a adoptat două moțiuni și a promis că va face toate eforturile pentru a obține un audit complet public și pentru a asigura transparența și responsabilizarea modului în care au fost cheltuite fondurile MES. Cum am auzit din partea colegului german, am vrea să ne asigurăm că auditul făcut de Consiliul de Audit este unul permanent și constant. În prezent există discuții cu privire la statut, care trebuie să fie clar definit și uh, noi ne-am transmis dorințele prin intermediul guvernelor noastre, care dorințe sperăm să fie luate în considerare. Dacă însă nu va fi așa, atunci poate singurul audit al operațiunilor MES va fi auditul special făcut de Curtea Europeană de Conturi pe baza articolelor 121 și 136 din Tratatul de Funcționare. Statele membre nu au dreptul la audit. Sarcina principală este să se facă audit la nivel național în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și de aceea este dificil să se, parte, să se facă multe din partea europeană. Avem o pagină de internet unde sunt oferite informații cu privire la evoluțiile din acest domeniu, care sunt foarte rapide și unde se creează transparență pentru parlamentele naționale și publicul general. Pentru Curtea Europeană de Conturi, auditul operațiunilor MES reprezintă niște sarcini relativ noi, Acest gen de activități de audit au loc în afara cadrului MES, și reprezintă o verificare indirectă a operațiunilor MES. Din perspectiva MES, acestea nu pot fi interpretate ca un audit public audit uh, eficient al MES. Mai există două aspecte ale guvernanței MES: transparență și răspundere. Există inițiative pentru a consolida guvernanța MES pentru auditul public, Aranjamentele formulate în tratatul MES pentru transparență și răspundere însă sunt foarte slabe și din câte știm noi, nu s-a făcut nimic concret în afara acestei audieri pentru a modifica această situație. Conform tratatului MES, deci, conform tratatului MES, va publica un raport anual care conține un, um, o declarație auditată a um, conturilor sale și o declarație trimestrială a poziției financiare, precum și uh, prezentarea profitului și pierderilor uh, activităților sale. Consiliul de Auditori va elabora un raport anual de auditare care va fi pus la dispoziția parlamentelor naționale, la statele membre și la, Curții, la Curtea Europeană de Conturi. Există o răspundere limitată, lucru care ne preocupă și Curtea de Conturi din țările de jos consideră că nimic nu va fi făcut public sau nu suficient, lucru care este foarte problematic, fiindcă în acest caz cum va putea să ne asigurăm că cetățenii europeni sprijină acest mecanism? Am vrea să vedem rezultatele activităților de audit făcute de Consiliul de Auditare Consiliul de Stat olandez subliniază că o consecință importantă a structurii interguvernamentale alese este că entitățile MES nu sunt, nu răspund în fața instituțiilor europene. Mai mult subliniază că MES are imunitate judiciară, că Parlamentul European nu are niciun rol, Curtea de Conturi Europeană nu are drept independent de audit și Curtea de Justiție poate să se ocupe doar de dispute care îi sunt înaintate de un membru MES. Controlul democratic și examinarea publică există doar în măsura în care miniștrii de finanțe pot răspunde în, în fața parlamentelor naționale pentru rolul pe care l-au jucat ei în funcționarea MES și nu pentru funcționarea organizației ca atare. Consiliul de stat olandez consideră că există o deficiență de control democratic În avizul său, formul interguvernamental actual nu poate să rezulte din procesul continuu de restructurare a guvernanței economice. Acesta este doar un rezultat intermediar. Guvernul însă nu este de acord, guvernul nostru. Răspunderea parlamentelor naționale pentru MES depășește răspunderile pentru date altor um, instituții internaționale, cum ar fi femei. Și astfel avem temeiul pentru, dacă am respectat toate aceste lucruri, am avea temeiul pentru funcționarea democratică a MES. Suntem de acord cu cele spuse de Consiliul de Stat în avizul său. Există limite la nivelul transparenței și răspunderii, limite foarte mari și acestea împreună cu preocupările menționate anterior cu privire la uh, aranjamentele de audit și la transparența rezultatelor acestui audit formează, după părerea noastră, o amenințare gravă la sprijinul acordat de cetățenii europeni pentru operațiunile MES și ar trebui să fie extins acolo unde este posibil. Biroul nostru vrea să atragă atenția asupra unui alt domeniu unde există probleme similare în ceea ce privește transparența, responsabilitatea și auditul public, și anume fondurile UE și modul în care sunt cheltuite în statele membre. Nu am putut să dăm o opinie fără rezerve ani la rând, în ceea ce privește modul în care fondurile, fondurile au fost uh, cheltuite. Nu sunt identificate locurile unde s-au produs problemele, însă, având în vedere acest lucru, guvernul olandez a hotărât cu ani în urmă să ia în considerare modul în care sunt cheltuite fondurile europene în UE și să redacteze un raport anual în acest sens. A trebuit noi să dăm un aviz independent și facem acest lucru deja de șase ani în acest sens. Deocamdată doar uh, mai trei alte state membre fac acest lucru, Danemarca, Suedia și Regatul Unit. Există negocieri între uh, Comisia Europeană, Consiliu și Parlament cu privire la nou regulament financiar și în aceste negocieri subiectul acesta este unul problematic. Până acum, Consiliul nu acceptă propunerea Parlamentului European de a include o declarație obligatorie a statelor membre în regulamentul financiar și Consiliul își păstrează uh, refuzul de a publica raportarea anuală care să identifice acțiunea statelor membre. Dacă până la urmă se acceptă aceste lucruri, după părerea vicepreședintelui nostru, acest lucru va face ca reforma gestionării financiare să facă pași în urmă și să reducă transparența și um, activitățile de audit și Curtea de Conturi din țările de jos și dumneavoastră în Parlament uh, ne-am opus întotdeauna acestei situații. Noi credem că în viitor provocarea constă în identificarea modurilor de promovare a aranjamentelor guvernamentale prin intermediul acestor instrumente și prin implementarea bugetului european. Din punct de vedere al auditorilor externi, cel mai bine se poate face prin acțiuni coordonate la două niveluri, UE, la nivelul UE și la nivelul statelor membre. Și doar prin coordonarea acestor acțiuni la nivelul statelor membre și la nivel european, vom putea să consolidăm transparența și să restabilim încrederea publicului. Pentru MES, Există posibilități uh, de coordonare la nivelul Consiliului de Audit. E nevoie de mai multe schimbări a bugetului european și aici intervine rolul Parlamentului. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări referitoare la prezentarea aceasta, le notăm, le trimitem uh, colegului nostru și veți primi răspunsuri în scris. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Este clar, aș spune, că avem de-a face cu niște subiecte foarte importante pe care le dezbatem în această audiere și cred că este necesar să le discutăm, să avem timp pentru întrebări, așa că următorul punct îl amânăm pentru după masă. Mulțumim uh, pentru această posibilitate. Trebuie să alocăm suficient timp pentru discuții, fiindcă este un aspect cheie. Prin urmare, vă dau acum cuvântul pentru o scurtă rundă de întrebări și declarații. Doamna Ivanova, în calitate de raportor, va lua cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte sprijin uh, decizia noastră de a oferi oportunitate pentru discuție, pentru că mi se pare un subiect foarte important. În primul rând, aș dori să spun că mă bucur și sunt recunoscătoare instituțiilor și curții de conturi pentru că am reușit să ne reunim astăzi, să discutăm acest subiect. Nu se întâmplă foarte des, dar am ascultat intervenții foarte serioase și preocupări foarte uh, Uh, grave ridicate, mai ales de către colegul din țările de jos. Am câteva întrebări adresate domnului Caldera. Domnule Caldera, ați menționat în prezentarea dumneavoastră că MES nu poate fi auditat în calitate de instituție. Este uh, numai rolul comisiei care poate fi auditat de către Curtea de Conturi Europeană. Dar eu am o întrebare referitoare la pachetul de guvernare pe care l-am adoptat anul trecut, care spune că în cazul unor amenzi sau dobânzi pe depozite dintr-un stat membru uh, cu moneda euro, acestea ar trebui să fie canalizate înspre bugetul european prin MES. Deci avem o posibilitate de a avea venituri prin măsurile, prin pachetul celor șase măsuri, înspre MES credeți că ar putea fi un punct de uh, de acces pentru Curtea de Conturi pentru ca aceasta să joace un rol în auditarea uh, veniturilor care merg înspre MES? Apoi, aș dori să mă refer la intenția dumneavoastră de a face o revizuire a uh, balanței de plăți în 2012. Salut această inițiativă și aș dori să știu dacă Curtea are intenția de a urmări și de a, de a efectua și alte uh, Auditor de exemplu, a MESF în viitor. Apoi, în ceea ce privește instituțiile de audit naționale, aș dori să vă rog să, continua, să comentați articolul 32.8 care spune în măsura necesară de a pune în aplicare activitățile din acest, uh, prevăzute în acest tratat, uh, Uh, activele MES vor fi libere de monitorizare, restricții, supraveghere de orice tip. Din punctul meu de vedere, acesta pare o imunitate totală. Dacă analizăm unul dintre documentele cheie referitoare la standardele internaționale de audit, declarația de la, Limi, de la Lima, spune că toate operațiunile publice, indiferent de cum sunt ele prevăzute în bugetul Uh, europeană ar trebui să fie supuse unor instituții superioare de audit. Cum pot fi interpretate aceste două uh, declarații? Mi este foarte greu să înțeleg acest articol 32.8 și aș dori să vă rog să comentați pe acest subiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Înainte să vă dau cuvântul pentru răspunsuri, aș dori să îi mulțumesc lui Marco Buti pentru participarea activă la această audiere știu că are și alte obligații, mulțumesc și pe data viitoare, să sperăm pe curând, în comisia noastră. Prima întrebare vă era adresată dumneavoastră, domnule președinte Caldera. Poate ne puteți oferi perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebarea noastră, doamna Ivanova. Voi începe cu ultima întrebare, cu ce e mai ușor la început. Curtea, în programul de lucru pentru 2012, a prevăzut inițierea elaborării unui audit pe, referitor la balanța de plăți și la MESF. Balanța de plăți este auditată deja din 2008 unde sunt uh, prevăzute uh, activele și pasivele și așa mai departe. Uh, toate, așa cum este cazul pentru toate activitățile garantate de bugetul Uniunii Europene, nu este ceva nou. În ceea ce privește MES, MESF, prima garanție gar, uh, din, a bugetului european a existat în 2011. Va trebui să vedem cum se reflectă asta în conturile din acest an. Am primit conturile preliminare. Vom uh, face, vom elabora uh, auditul nostru și vom raporta în an, raportul nostru anual despre acest subiect. În ceea ce privește activități specifice în viitor, uh, Bineînțeles, vom urmări cu interes, ca întotdeauna, nevoile uh, a, nevoile de a, ne, de a, de a aborda uh, subiectele prioritare. Am identificat deja prioritățile pentru 2012. După cum s-a menționat, însă, mes, garanțiile MESF se vor extinde asupra unei întregi perioade. Deci put, vom putea atunci urmări care a fost rolul comisiei, dacă el a fost dus la bun sfârșit, dacă statele membre uh, au acționat în conformitate cu memorandumul de înțelegere. În ceea ce privește auditul uh, mecanismului european de stabilitate, aș vrea să spun că uh, Curtea Europeană de Conturi, în calitate de instituție europeană, nu are mandat de audit sau drept de audit pentru MES. Și asta pur și simplu pentru că este o organizație interguvernamentală creată în afara cadrului Uniunii Europene. Dar, am spus-o clar, în ceea ce privește instituțiile Uniunii Europene care joacă un rol în procesul de, ramburs, de acordare de credite de uh, către MES, prin Comisia și uh, BCE, uh, instituții prevăzute în tratatul MES, avem um, elemente asupra cărora Curtea de conturi, dacă consideră că este adecvat, să, uh, poate să efectueze audituri. Apoi, în ceea ce privește dacă vor exista venituri uh, la bugetul european prin MES, vom vedea dacă sunt reflectate în bugetul Uniunii Europene, va trebui să vedem. În orice caz, aceste, uh, aceste venituri nu vor uh, aparține bugetului european, vor face parte din Uh, resursele proprii ale MES. Și, drept urmare, cons Consiliul de Audit al MES uh, va avea poziția privilegiată de a se asigura că um, conturile deja auditate de către un uh, auditor independent reflectă sumele uh, reale nu aș spune că faptul că acești bani curg uh, deschid vreo uh, fluxul acesta financiar deschide o, o posibilitate pentru noi. Aceste fonduri vor face parte din fondurile proprii ale MES, iar uh, Consiliul de Audit va analiza acest, aceste fonduri. Și, bineînțeles, și auditorii externi ai MES se vor ocupa de asta. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Caldeira. Cred că următoarea întrebare era adresată domnului Erb. Vă rog. Ähm, Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o mie. Noi vedem în articolul 32 uh, că nu există o afectare a mandatului uh, bordului. Credem că la articolul 32, statutul juridic al unei uh, organizații sau unui for internațional este reglementat de articolul 30. Iar pentru noi, noi înțelegem că acest board are acces nelimitat la toate informațiile și documentele care sunt necesare pentru exercitarea unor uh, audituri și verificări uh, independente. Aceasta este, acesta este un drept destul de larg de acces la documente care uh, permite membrilor bordului să ceară tot felul de documente și respectivii sunt obligați să dea aceste documente, să le pună la dispoziția bordului pentru că el să-și poate facă o, face o părere independentă. Mulțumesc, domnule Van den Bordului, să mai uh, nu, nu doresc să mai spun nimic, spune respectivul. Acum se deschide forul de discuții. Doamna Zendergaard, domnul Zendergaard mai întâi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Caldera. L-am ascultat pe domnul Van den Bos din partea Curții de Conturi din Olanda, care ne spunea lucruri foarte clare. Există o descriere evidentă a lacunelor cu care se confruntă curțile naționale atunci când fac audituri la instituțiile internaționale. Aș vrea să știu care este experiența dumneavoastră în acest context. Credeți că este dificil la nivel uh, național să întocmim uh, audituri uh, pentru, um, pentru acest for. Și o altă întrebare pe care vreau să o adresez curții de conturi germane și olandeze. Am uh, constatat o diferență foarte mare în obiectivele dumneavoastră, în felul în care ați prezentat uh, punctul dumneavoastră de vedere. Nu știu dacă e vorba de o diferență de temperament sau dacă e vorba de o diferență de părere în legătură cu un subiect. Aș vrea să știu, deci, dacă considerați că există mai multe abordări posibile. Știu că în martie curțile de conturi uh, se vor întâlni curți de conturi care sunt uh, parte a MES și vroiam să știu uh, cum s-a de, cum s-a derulat această întâlnire din martie și dacă există diferențe clare de abordare între cele, mm, aceste multe curți de conturi. Mulțumesc, domnule Zândărcar, și acum are cuvântul Paul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi este foarte important ca și planificarea pentru viitor să fie mai concretă. La stadiul actual, până în 2020, ar fi posibil pentru Curtea Europeană de Conturi să întocmească un așa zis scoreboard pentru a vedea cum se continuă cu FSF-ul, cu MESF-ul și cu MES-ul și cum evoluează cifrele în legătură cu creditele, creditele folosite, garanții și uh, care sunt costurile administrative. Deci un business plan pentru următorii ani poate că ar fi foarte util. Astfel am putea să și discutăm aceste cifre în fiecare an aici în Comisia pentru Control Bugetar, vedem dacă s-au respectat uh, cifrele stabilite la început și dacă există devieri de la acestea. A doua întrebare se referă la negocierile la cadrul financiar actual. Suntem în negocieri până, pentru perioada până în 2020 și întrebarea este ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul European ar n-ar da acordul pentru integrarea celor 60 de miliarde de euro în cadrul financiar pentru colegii noștri de la Curtea de Conturi din Germania, vreau să întreb cum se va repercuta aceasta pe planurile naționale uh, bugetare sau uh, va afecta acest, uh, acest program programul național al Curții de Conturi și puteți face o previziune până în 2020. Mulțumesc Uh, Paul Rubic și acum vreau să-i dau cuvântul domnului nostru, colegului nostru Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac două observații. În primul rând, în ceea ce privește controlul tehnic. Am înțeles că la articolul 30, Comitetul Comisarilor în, la acest, în acest for este 5 membri plus 3 sau 5 membri din care 3 sunt de la curțile naționale se spune că sunt cinci membri desemnați de către curtea de către autoritățile competente și nu știu dacă cei trei suplimentari sunt peste sau sunt uh, parte din aceștia. În ceea ce privește controlul tehnic, cred că am uh, fost cu toții induși în eroare, pentru că șefii de stat și de guverne ne-au propus uh, și bravo curților de conturi europene și naționale pentru că au reacționat. Ne-au propus acest model, Parlamentul European a cerut de asemenea să fie parte din aceste uh, proceduri, dar mă întreb dacă acest comitet de 5 persoane va avea instrumente să-și facă treaba, Avem, aveți colaboratori, veți avea buget. În al doilea rând, nu s-a vorbit în această dezbatere despre comisarii aceștia care sunt prevăzuți la articolul 29, care sunt independenți. Credeți că acești uh, comisari, statutul lor, credeți că ar trebui să fie prevăzut? Statutul acestor comisari care fac parte din acest bord de supraveghere ar putea să prevadă audierea unor comisari independenți, externi, care este prevăzută la articolul 29 și uh, cum ar trebui aceasta să fie garantată uh, și cum ar putea fi garantată uh, interzicerea de a consilia direct statele membre. Aș vrea de asemenea să spun că regret că nu există o reglementare bancară, pentru că se vorbește de auditarea conturilor anuale, se vorbește de controlul conturilor anuale, dar nu se vorbește de reglementarea institutelor de creditare, iar uh, aceste institute vor acționa asupra finanțelor, dumneavoastră cereți, de exemplu, ca misiunea să fie extinsă și către controlul riscului și sper că veți obține această cerință. Este foarte dificil, diferit să faci o misiune de reglementare bancară față de o misiune de audit extern. Problema adevărată în această chestiune nu, sunt, uh, nu este personalul, pentru că personalul sunt uh, persoane foarte pregătite, pro, problema adevărată este controlul politic. Cum decurge controlul politic al acestui instrument? Că, pentru că e vorba de fonduri considerabile. De exemplu, nu există o procedură de descărcare. Vor fi membrii guvernului care vor acorda o descărcare politică a acestui instrument. Deci punctul slab în această construcție, mi se pare, este faptul că șefii de stat și de guverne nu au acceptat un control politic parlamentar și aceasta este fără, deci o procedură care va fi lipsită de democrație. Sper să se poată corecta acest lucru. Oricum o fi, eu am combătut uh, genul acesta de opoziție sterilă între metoda comunitară și metoda interguvernamentală. Atunci când e vorba de urgență, noi trebuie să acceptăm metoda interguvernamentală pentru că e mai eficientă. Însă, în ceea ce privește structurile permanente, în toate democrațiile, atunci când e vorba de gestionarea fondurilor publice, e nevoie de acest control. control. De fapt, normele preved, văd că trebuie să existe un control al curții de conturi independente, iar democrația cere și un control politic de către cetățeni care nu există în această structură, care este numai la îndemâna șefilor de stat și de guverne. Să nu uităm că acest mecanism se aplică la 17 state membre și că nu avem o dimensiune parlamentară a zonei euro. Acesta este probabil punctul slab construirea unei guvernanțe economice pe baza unei interguvernamentalități, metode interguvernamentale, fără o dimensiune parlamentară, celor 17 state membre este un lucru greșit. Cum facem așadar să obținem și un control politic și un control uh, parlamentar în acest uh, subtotal pe care dorim să-l păstrăm, în care moneda noastră, guvernanța economică și instrumentele de stabilitate trebuie să fie în continuare menținute. Mulțumesc, spune președintele domnului Odi. Ați a abordat un punct extrem de important. Trebuie să ne gândim că, într-adevăr, se vehiculează sume extrem de mari, care înseamnă, de fapt, de 5 ori mai mult decât bugetul european. Când e vorba de astfel de sume, într-adevăr, este important să ne punem întrebarea cu privire la controlul politic. Cine controlează folosirea acestor bani? Unde sunt implicate parlamentele alese direct? Aș vrea să-i pun această întrebare domnului Erb cum vede dumnealui rolul parlamentelor naționale și controlul acestora și a Parlamentului European asupra acestor proceduri? Aceasta e întrebarea mea pe care vreau să o adaug eu în completarea intervenției domnului Odi. Și mai dau cuvântul uh, unei persoane, domnului Ian Mulder, dacă nu am uh, sărit pe nimeni. Domnule Mulder, vă rog. Da, mulțumesc, n-am cerut cuvântul la început, dar uh, vreau să spun doar că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus domnul Odi. Cred că suntem pe o cale interguvernamentală fără control parlamentar care merge împotriva evoluțiilor din ultimii 30, 20, 30 de ani. Cred că există circumstanțe urgente în Europa, dar nu putem să subminăm un sistem deja existent în Europa cu control parlamentar. Mi se pare periculos, mi se pare așadar că nu trebuie făcut așa și sunt de acord cu domnul Odi. Mulțumesc foarte mult! Acum vreau să-i dau cuvântul mai întâi uh, colegilor din uh, partea curților de conturi naționale și apoi pentru o remarcă finală președintelui Curții Europene de Conturi. Domnule Erba, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebările pe care le-am auzit aici în uh, sală. Vreau să încep cu prima întrebare care încerca să determine dacă există o abordare diferită asupra controlului extern financiar, de exemplu, între controlul exercitat de colegul, de curtea colegului din Olanda sau de curtea din Germania. Vreau să subliniez că ceea ce am prezentat eu în declarația mea a fost poziția pe care s-au bazat curțile europene de conturi din țarele, statele membre și uh, a Curtea Europeană de Conturi, un acord la care s-a ajuns anul trecut la Bonn. Iar reuniunea pe care am organizat-o tot la Bonn în martie a arătat că și colegii noștri din Olanda și alți colegi au participat la elaborarea acestui document și au ajuns la un acord uh, comun. Așadar, declarația mea dorește să spună că acordul la care am ajuns și propunerile comune pe care le-am întocmit pentru un regulament de control extern financiar care să fie înscris și în statut și în tratate a fost deci o chestiune care s-a decis prin consens. Există puncte comune puncte comune, chiar dacă sunt abordări diferite pe anumite subiecte, și în martie, la Bonn, am discutat intens despre chestiunea în ce măsură cur, uh, bordul uh, de auditori poate să facă și uh, evaluări de eficiență economică. Și ne-am pus de acord că trebuie să existe posibilitatea de verificare a unor programe și a eficienței acestor programe. în ce măsură aceste verificări trebuie să depășească cadrul care a fost acordat de către Consiliul Guvernatorilor. Aceasta nu a fost stabilit dacă acestea trebuie să trebuie să existe un mandat pentru un control financiar pentru al mesului. Toată această întrebare nu a fost tratată așadar uh, până la sfârșit în martie și pe aceasta există într-adevăr opinii diferite. Plec de la premiza că colegul din Olanda este de acord cu mine când spun aceste lucruri. Chiar dacă există păreri uh, foarte ample, și foarte diferite și cred că curțile de conturi pot fi mândre de acest lucru. Din perspectiva noastră a germanilor a existat pe chestiunile de esență un acord și anume că va exista un control financiar înscris în tratatul MES care va corespunde tuturor cerințelor standardelor internaționale ISA 5000 după care trebuie să se ghideze o astfel de instituție. În ceea ce privește necesitățile politice de control prin Parlamentul European sau prin Parlamentele Naționale, în uh, legătură cu Parlamentul European nu pot răspunde așadar la această întrebare. Din perspectivă națională însă pot spune că noi, uh, deci Curtea Federală de Conturi, are posibilitatea să uh, analizeze activitatea Ministerului de Finanțe și la nivel internațional, în acțiunile sale pe plan internațional, dar, din perspectiva germană, ajungem clar la limita unei decizii politice. Trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim de situația pe planul de control din perspectivă germană și trebuie să respectăm aceste limite naționale. În legătură cu consecințele pe bugetul german. În Germania sunt uh, dezbătute în momentul de față mai multe pachete legislative și printre altele e vorba și de un, uh, o lege pentru un buget uh, ulterior care este necesar pentru ca să se poată gestiona plățile anticipate în fondul MES până la jumătatea anului următor. Avem un, uh, o planificare financiară în Germania până în 2015 și plățile anticipate sunt considerate în acest uh, calendar, iar uh, această planificare pe termen mediu are o funcție informativă în față de Parlamentul Germaniei se folosesc cifre din uh, bugetele anterioare. Germania trebuie să plătească 80% din cei 80 de miliarde și cu siguranță ele vor fi considerate în elaborarea bugetului pe anii viitori. În Germania se cere mm, de către pachetul de acompaniere guvern, de, și guvernanță în cadrul pactului fiscal o, am prevăzut o frână la datorii, adică un deficit uh, structural uh, din 2020 de 0,35% impus. Bineînțeles că însă mai trebuie să răspundem la întrebarea cum gestionăm criteriile cu privire la datorii. Avem uh, un deficit de peste 80%, deci prin pactul fiscal din anul 2013-2015, pentru că face parte și dintr-un program de stabilizare, din 2015, deci va trebui să reducem uh, nivelul datorilor de la 80% la 160%. Se discută în momentul de față între nivelul federal și cel al landurilor și până acum nu s-a ajuns la un rezultat concret întrebarea în legătură cu un board de 3 sau 5 membri, pentru că m-ați întrebat câți membri va avea. Trebuie răspuns în felul următor la această întrebare. Cei 3 sunt parte a celor 5. Bordul are în total 5 membri și 3 dintre ei sunt reprezentanți ai curților de conturi. Unul este un membru permanent din partea Curții Europene de Conturi și doi se află într-o sistem de rotație din partea curților naționale de conturi, va exista un schimb între membrii din țările care participă cu mai multe fonduri la MES și cei care participă cu mai puține fonduri, pentru ca să putem ține cont de toate aspectele. Mai rămâne de clarificat întrebarea pe care a pus-o și președintele. Am încercat să răspund la această întrebare Cine controlează deciziile la nivel național? Din perspectiva noastră a Curții Federale de Conturi, ne mișcăm aici într-un domeniu politic, clar. Există însă o participare puternică în Germania a Parlamentului atunci când e vorba de mărirea capitalului FESV. Acolo a existat o procedură legislativă în Germania care a ancorat foarte bine drepturile parlamentare. Decizii, deci, importante care nu, sunt, nu trebuie luate într-o perioadă rapidă de timp, trebuie să fie supuse unui veto al Parlamentului, dacă este cazul. Germania a încercat să reglementeze aceste aspecte și a încercat să sublinieze importanța deciziilor parlamentare în această privință. Iată de ce o implicare parlamentară suficientă în cazul în care există calendarul care permite acest lucru și nu este o decizie urgentă care trebuie luată, este mai bine să fie ancorată juridic și asta este ceea ce am făcut noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Erb, domnul Van den Bos. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la întrebarea pusă cu privire la diferențele de abordare între colegii din Germania și noi. Cred că până la urmă totul se reduce la modul în care abordăm întrebarea care a fost pusă. Abordarea noastră a fost una mai largă din perspectiva țărilor de jos. Curtea noastră de conturi este încântată cu evoluția lucrurilor și cu inițiativa pe care au avut-o colegii din Germania și de asta sub conducerea Curții de Conturi Europene pentru a discuta MES și aranjamentele de audit. Acest lucru este foarte important. Lucrurile evaluează la nivelul Comitetului de Contact, unde au loc discuții foarte utile. Lucrul acesta a fost subliniat în prezentarea făcută de colegii din Germania. Curtea noastră de conturi a abordat audierea în mod diferit. Pentru noi, o bună guvernanță este o parte esențială a strategiei noastre și a modului în care abordăm activitatea de instituție independentă de audit. Și avem trei principii, transparență, responsabilizare și uh, bun audit public. Vicepreședintele nostru a ales să se axeze pe uh, o situație ideală și să stabilească în ce măsură uh, acesta poate fi pusă în aplicare. De aceea, Prezentarea noastră conține elemente puțin mai critice, dar împreună cu colegii din Germania și din Europa considerăm că s-au întâmplat multe lucruri bune în ceea ce privește auditul public și în ceea ce privește MESF. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fanambu, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu trebuie să am o intervenție scurtă. Așa că am să dau răspunsuri foarte rapide în ceea ce privește întrebarea domnului Sondegard. Curtea Europeană de Conturi are un mandat clar, mandat clar de a audita instituțiile europene, dar nu și organizațiile internaționale. Am stabilit deci că există un decalaj de audiți și de responsabilitate, așa cum ne-a spus domnul Odi în ceea ce privește noile evoluții la nivelul scenei economice europene, a structurilor construite, mai ales în zona euro. Prin urmare, ce am făcut până acum este în concordanță cu un răspuns adecvat care a putut fi dat în măsura posibilului deficitului de uh, responsabilitate și de audit public în cazul uh, facilității FESF și MES, așa cum a fost explicat aici, și care trebuie să fie supuse scrutinului public din punct de vedere al responsabilității. Trebuie să existe transparență și de aceea trebuie să existe raportare la nivelul Parlamentului. Dat fiindcă am trecut acum în sfera interguvernamentală, și Parlamentul European trebuie să stabilească cum să consolideze cooperarea cu parlamentele naționale, așa cum avem și noi cu instituțiile naționale de audit. Foarte rapid, domnul Rubing, aveți dreptate, Curtea de Conturi Europeană dorește să furnizeze informații cu privire la utilizarea acestor informații, acestor instrumente financiare, dar trebuie să oferim și Parlamentului ceea ce am numit rapoarte globale. Consider că trebuie să fim capabili, așa cum s-a întâmplat și în cazul avizului referitor la riscurile cu care se confruntă UE din 2010, deci este genul de instrument pe care trebuie să-l folosim în viitor pentru a raporta cu privire la situația globală a instrumentelor financiare create pentru a face față crizei economice actuale. Există singur și răspunderile pe termen lung în funcție de scadența creditelor oferite și asta trebuie să fie uh, adoptată la nivelul adecvat în ceea ce privește MESF. Și angajamentele luate pentru cele 60 de miliarde trebuie să fie um, puse în aplicare. Vă mulțumim pentru ocazia de a fi prezent aici. Vă mulțumim, domnule președinte Caldera. Înainte de a da cuvântul colegei Ivanova pentru a face un rezumat și unele propuneri pentru cum urmează să procedăm, aș dori să nu pierd oportunitatea de a participa, participan, de a mulțumi participanților la această audiere care ne-au adus o bază pentru o discuție foarte fructoasă. Domnule Jean Chiar, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și domnului Anef și colegului, colegului de la FESF, uh, FES Uh, mulțumesc și domnului Buti, mulțumesc domnului Erb și domnului Vandenbus și dumneavoastră, domnule președinte Caldera. Avem impresia că v-ați preocupat de aceste uh, aspecte al uh, controlului conturilor în mod aprofundat, dar am putut și să constat că uh, este nevoie de decizii politice pentru a clarifica uh, aspectele rămase deschise. Iar aceste um, aspecte sunt importante, având în vedere sumele enorme implicate. Este vorba de compensarea unei uh, lipse în uh, domeniul auditului este vorba de um, îmbunătățirea uh, și a auditului și de aceea îi mulțumesc uh, doamnei raportor Ivanova pentru că a uh, dorit să organizeze această audiere și a promovat această temă în calitate de raportor. Aș dori să îi dau cuvântul doamnei Ivanova și uh, am să vă rog să mă scuzați, dar eu trebuie să plec pentru că mai am o reuniune importantă. Colega Ivanova, aveți cuvântul. And, uh, I would also... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această discuție foarte intensă, dar foarte utilă în același timp și mulțumesc tuturor vorbitorilor. Ca să rezumăm principalele întrebări care au fost puse de colegi, au avut legătură cu o serie de aspecte, cum ar fi utilizarea MES față de FESF și MES, care este tendința, dacă acest raport va fi inversat. Întrebări au fost apoi referitoare la coexistența FESF, MESF, MES și ce se întâmplă cu mecanismul permanent pentru criza care va urma acestor instrumente. Domnul Modar a pus de mai multe ori întrebări referitoare la dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la MESF, o întrebare foarte importantă. Domnul Gaier s-a referit la costurile de gestionare, cât sunt acestea de ridicate. A întrebat Comisia de ce a avut o abordare așa de optimistă cu privire la rambursare, preocupări pe care le am și eu în acest sens. Domnul domnul Odi s-a referit la o chestiune foarte importantă privind uh, um, monitorizarea publică și rolul pe care Parlamentul îl joacă sau îl poate juca. Domnul Rubic, de asemenea, a făcut o solicitare cu care sunt de acord și anume acel tabel de marcaj. Mă bucur că domnul Caldera ne-a spus că vă face o propunere pentru a furniza acest raport global de ansamblu în care vom vedea abordarea tuturor instrumentelor financiare. Pe scurt, vreau să vă prezint patru aspecte cheie, patru mesaje cheie care au reșit din această audiere. În primul rând, nu punem sub semnul întrebării uh, nevoia utilizării acestor instrumente financiare și importanța utilizării rapide a acestor mecanisme, care este esențială pentru a salva unele dintre statele din zona euro. Ce punem sub semnul întrebării este gestionarea eficientă și controlul acestor mecanisme. Contribuabilii europeni au dreptul să știe cum au fost cheltuiți acești bani, dacă au fost cheltuiți corect, și Parlamentul poate să facă această supraveghere, această verificare democratică. Am spus la început că există 100 10 miliarde de euro posibile uh, pasive, să spunem, angajamente pentru bugetul european și datorăm cetățenilor noștri o verificare a modului în care aceste fonduri sunt cheltuite. De asemenea, vreau să salut intențiile Curții Europene de Conturi de a începe o analiză a balanței de plăți anul acesta. Sper că acest prim pas va fi urmat, așa cum ne-ați spus, domnule președinte, de raportul acela global și de o analiză ulterioară a instrumentelor financiare și de asemenea, foarte important, am solicitat și vom continua să solicităm un rol mai important al Parlamentului European cu toate posibilitățile juridice pentru MES, pentru procedurile de descărcare, pentru MES. Este important ca Parlamentul European să primească toate informațiile care rezultă din rapoartele referitoare la acest instrument, dar nu doar Parlamentul European, ci și cele naționale trebuie să primească aceste informații. Și cred că trebuie să continuăm să asigurăm o mai mare implicare a Parlamentului în aceste procese. La fel și în procesul de elaborare a statutului pentru mecanismul european de stabilitate. Monitorizarea politică este principala noastră prioritate și această audiere ar putea să fie un prim pas pentru uh, elaborarea de alte acțiuni care să permită Parlamentului European să promoveze aceste dorințe ale noastre. Mulțumesc tuturor vorbitorilor și colegilor pentru contribuții și Uh, sper să avem ocazia unor viitoare astfel de întâlniri. Mulțumesc!